Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you... Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă rog să luați loc ca să putem începe reuniunea. Reuniunea de azi a Comisiei Regii. Mulțumesc. For the silence. And uh, I begin... Vă mulțumesc foarte mult. Începem cu adoptarea ordinii de zi. Ați primit ordinea de zi pentru ședința de astăzi. Există Obiecții? Întrebări? Domnul Van Nistelrooy. Uh, thank you very much. Mulțumesc. Mâine votul va fi la ora 9 și e greu să-i aduc pe oamenii mei, cel puțin. Obiectez de cineva să fie la 9 și jumătate sau la 10? Uh, ah, thank you for the question. This is... Mulțumesc pentru întrebare. E aceeași întrebare la care răspundem de fiecare dată. Știți că încerc să evit să se pună votul de la ora 9 dimineața din cauza prezenței problematice a membrilor Comisiei Regii. Știu, dar în acest caz nu avem decât un singur vot în legătură cu raportul privind strategia alpină și după aceea de la ora 10. Nu, de fapt de la 9 și jumătate se corectează vorbitoarea. Avem un raportor invitat de la domnul Gaia de la Comisia de Buget care va prezenta primul schimb de păreri în legătură cu bugetul și apoi continuăm cu programul Comisiei. Deci e extrem de greu de găsit timp pentru acest vot. De aceea e programat pentru ora 9. So I'll accept that this is acceptable. Deci, uh, accept că este acceptabil. Vă mulțumesc foarte mult. Aprobăm așadar ordinea de zi. Anunțurile președintei. Am plăcerea să vă informez în legătură cu reuniunea ministerială neoficială care se ține la Amsterdam pe 20 sau s-a ținut pe 29 și 30 mai. Am avut o delegație bună din partea Comisiei Regii la această întâlnire. Membrii delegației au fost doamna Vesfel, raportoarea noastră, la agenda urban, domnul Omarge, ca vicepreședinte, domnul Van Nistelrooy, și domnul Milton Gorkan și domnul Olbrecht ca președinte la grupul urban Inter. Această delegație a participat la reuniunea neoficială ministerială. Eu, ca președinte, am participat la dezbateri și am plăcerea de a mă întâlni din nou cu doamna comisar Crețu În intervenția mea am reamintit sprijinul Parlamentului pentru politica urbană și am salutat dispozițiile din pactul de la Amsterdam menite să mărească implicarea <clears throat> cetățenilor orașelor în elaborarea politicii europene care afectează zonele urbane. <clears throat> Am avut un apel la Comisie să creeze funcția de trimis special pentru domeniul urban pentru o mai bună coordonare a multiplor politici ale Uniunii care au un impact asupra zonelor urbane. Toate intervențiile mele s-au bazat pe <clears throat> raportul adoptat de Comisia Regii legat de poziția regii în ce privește agenda urbană și pactul de la Amsterdam. Pe parcursul reuniunii ministeriale neoficiale s-a mai ținut o reuniune la Amsterdam organizată de <clears throat> Comitetul Regiunilor dezbatere foarte interesantă despre rolul orașelor și pactul de la Amsterdam și toți membrii delegației noastre au participat <clears throat> și la acele discuții. Și eu la panelul final, la o discuție împreună cu doamna comisar Crețu. Am fost <clears throat> puternic reprezentați la reuniunea ministerială și la manifestarea Comitetului Regiunilor. Și cred că suntem mulțumiți <clears throat> de prezentările făcute acum. Și acum trecem la al treilea punct de pe ordinea de zi, schimbul de păreri cu doamna comisar Corina Crețu, comisar pentru politica regională, care se concentrează pe agenda urbană și evaluarea ex post din prezentarea pe care o va face astăzi. Am plăcerea să urez bun venit doamnei Crețu din nou aici. Ultima întâlnire a avut loc în ianuarie, mi-aduc aminte și Mă bucur să am ocazia să vă urez bun venit din nou la Comisia Regii. După observația dumneavoastră introductivă, o să le dau cuvântul membrilor Comisiei Regii pentru întrebări și observații, începând cu coordonatorii grupurilor politice. Dragi colegi, doamna comisar trebuie să plece pe la ora 4 și jumătate, dacă nu mă înșel, da? Dacă e necesar, pot să rămân mai mult, spune doamna comisar. Foarte bine, ca de obicei. Avem uh, o perioadă limitată de timp. O să-i dau cuvântul doamnei comisar și apoi, apoi vom continua cu dezbaterea. Mulțumesc. Intervenție fără microfon. Dear colleagues. Stimați colegi, bună dimineața, de fapt bună după amiază se corectează viitoare. Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această reuniune care e la momentul cel mai potrivit. Suntem la intersecția două procese importante. După cum tocmai spunea doamna președinte, cu două săptămâni în urmă am fost la Amsterdam împreună cu o mare delegație a Comisiei Regii la reuniunea ministerelor neoficială legată de aspecte urbane <clears throat> care să vizeze agenda urbană a Uniunii Europene. Pe de altă parte, mâine particip la a șaptea conferință europeană legată de evaluare la Sofia, unde o să prezint unele dintre primele concluzii ale evaluării ex post pentru perioada 2007-2013 de programare. O să vă spun câteva cuvinte despre aceste două manifestări și apoi, desigur, că vă stau la dispoziție pentru dialog. Începând cu întâlnirea neoficială de la Amsterdam, vizarea agendei urbane Uniunii Europene reprezintă culminarea efortului de mai mulți ani, care a implicat o gamă diversă de instituții și grupuri, mai ales Parlamentul European. Aș vrea să profit de ocazie pentru a vă mulțumi călduros pentru sprijinul permanent și pentru contribuția dumneavoastră, cum ar fi raportul Cărțin Westphal privind dimensiunea urbană a politicilor europene, activitatea dumneavoastră în uh, grupul intergrup ne-a permis să participăm uh, și la activitatea legată de pactul de la Amsterdam și aștept să aud părerile dumneavoastră despre acest proces politic cu adevărat unic, dar am impresia că intrăm într-o epocă nouă. După cum le-am spus și miniștrilor la Amsterdam, acordul de stabilire a agendei urbane ar trebui privit în <clears throat> perspectiva altor elemente extrem de importante ale integrării europene, în special tratatul de la Maastricht care a creat Comitetul Regiunilor și a stabilit principiul subsidiarității. Desigur, <clears throat> provocările din acea perioadă diferau mult de cele cu care ne confruntăm astăzi, dar acum, ca și atunci, avem nevoie de o Europa puternică și unită care să fie capabilă să-și unească toate forțele și energiile iar orașele mici sau mari sunt legătura cea mai strânsă cu cetățenii. Trei din patru europeni trăiesc în orașe. Orașele sunt în linia întâi a răspunsului Uniunii Europene la provocări precum migrația, <clears throat> asigurarea de locuințe, combaterea schimbărilor climatice sunt laboratoare vii ale viitorului european. Prin urmare, am convingerea fermă că e în interesul tuturor să includem orașele în această buclă, inclusiv uh, legătura cu dezvoltarea periurbană și rurală, să le dăm mijloacele necesare și a permite integrarea europeană să primească un nou impuls pe care îl merită. Și este exact propunerea agendei urbane, o mai bună utilizare a banilor, o mai bună proiectare a legislației europene, o mai bună punere în comun a cunoștințelor uriașe de care dispunem, ceea ce se va face în primul rând printr-o nouă cale inovatoare de implicare a partenerilor pertinenți, parteneriatul creat în cadrul agendei urbane care implică Comisia, statele membre, regiunile, orașele, factorii implicați sunt garanția că nu vom lăsa deoparte nicio energie, nicio expertiză, niciun proces relevant pe plan european fără o strânsă consultare cu orașele. De partea noastră, deja ne schimbăm modul uh, în care lucrăm pentru a reflecta spiritul agendei urbane în activitatea de zi cu zi. De exemplu, am îmbunătățit coordonarea internă atât uh, la nivel politic cât și tehnic. În al doilea rând, <clears throat> testăm modalități pentru a veghea că legislația europeană <clears throat> e prietenoasă pentru domeniul urban și, în al treilea rând, pregătim un ghișeu unic online pentru orașe pentru a îmbunătăți accesul la informații în legătură cu chestiuni urbane a început activitatea legată de al patrulea parteneriat pilot uh, privind calitatea aerului, integrarea migranților, locuințe și sărăcia urbană. <clears throat> În cele de urmă vrem să ne asigurăm că filozofia agendei urbane e inclusă în obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și Habitat 3, cu alte cuvinte că asigurăm că agenda urbană Hmm. demarează cu adevărat și e și scopul activității noastre legate de evaluare. Mâine, a șaptea conferință europeană legată de evaluare va fi o ocazie deosebită să facem un inventar al realizărilor acestei politici, să tragem învățăminte, să ne asigurăm că e aplicată mai bine și mai eficace pe viitor. Comisia va prezenta un document de lucru pentru personal în cursul toamnei, dar pot deja să vă spun primele concluzii ale valorilor noastre aspectul fundamental că toate statele membre au beneficiat din, de pe urma politicii de coeziune pentru că investițiile într-o țară declanșează creștere economică și locuri de muncă și în alte state membre. Să ne gândim la proiecte finanțate cu bani europeni, de care știți să vă gândiți cât de mult au implicat uh, bunuri și servicii care au provenit sau provin din străinătate. De adevăr, politica de coeziune a investit peste 300 de miliarde de euro în întreaga Uniune Europeană, perioada 2007-2013, majoritatea acestor fonduri s-au țintit pe regiunile convergenței, mai ales în țările care au aderat uh, la Uniune după anul 2004. Deci, prieteni, iată de ce ne dorem o politică pentru toate regiunile Uniunii Europene, o adevărată politică europeană cu care ne putem mândri, iar valorile expos ne spun de ce. La ultima întâlnire pe care am avut aici în luna ianuarie am discutat impactul scontat în noua perioadă și evaluarea ex post a strâns dovezi în legătură cu ce s-a realizat în perioada 2007-2013. Permiteți-mi să vă dau doar câteva exemple. 900 de mii de persoane și-au găsit un loc de muncă, mulțumită poliției de coeziune, 6 milioane de oameni suplimentari <clears throat> sunt conectați la apa potabilă curată, și aproape 250.000 de IMM-uri au putut să își modernizeze echipamentele, să investească în inovare, să creeze condiții ale pentru a se extinde și a asigura noi locuri de muncă pentru viitor. Dar <clears throat> nu se limitează aici, ce a expost nu doar că oferă informații în legătură cu impactul, ci ne dă posibilitatea să dăm socotelă în legătură cu ce facem pentru a facilita transparența și controlul public și permite să se identifice domenii în care putem face mai mult, mai bine pentru a îmbunătăți, pentru a face politica mai solidă, pentru a-i servi mai bine pe cetățeni. După cum știți, am început deja discuțiile în legătură cu ce se va întâmpla după 2020 și aș vrea de asemenea să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor și doamnei președinte pentru că s-a început această dezbatere E extrem de important să reușim să ne atingem obiectivele pe cele două fronturi. Pe de-o parte, să ne asigurăm că această politică își atinge rezultatele uh, și prin noua agenda urbană pentru Uniunea Europeană, pe de altă parte să ne asigurăm că prezentăm uh, rapoarte cu privire la rezultatele solide obținute. Sunt convinsă și contez pe sprijinul dumneavoastră, vă mulțumesc și acum uh, vă stau la dispoziție pentru schimbul de opinii. Președinta, mulțumesc foarte mult. Putem începe cu sugestii sau întrebări sau păreri exprimate de către coordonatori. Domnul Van Nistelrooy, aveți cuvântul? Mulțumesc foarte mult pentru că ați venit din nou în comisia noastră. Permiteți-mi să vă mulțumesc pentru informațiile oferite și acum să vă pun câteva întrebări legate de planificare. Informațiile pe care le-am primit ne-au spus că grupul de experți la nivel înalt cu privire la simplificare va propune schimbări ale regulamentului. Când credeți că vom avea această propunere din partea Comisiei legată de planificare? Înainte de concediu sau în septembrie sau când credeți? Același lucru, la ultima dezbatere în plenară, s-a prezentat situația EFSI și la această dezbatere s-a făcut o comunicare din partea Comisiei și citesc, Comisia pregătește o schimbare a regulamentului privind dispozițiile comune care guvernează combinația de fonduri ESIF și EFSI pentru a facilita utilizarea acestora, în special în platformele de investiții EFSI, combinație de inovare și EFSI, încurajează utilizarea generală de instrumente financiare. Când se prevede acest lucru? <clears throat> S-a spus uh, că va veni în Parlament, dar când va veni în Parlament? Pentru că afectează competența noastră legală. Ați putea cumva să ne precizați o dată și care sunt planurile legate de aceasta. Și, pe aceeași linie, Parlamentul va propune ceva din propria inițiativă pentru o bună combinație de instrumente financiare, garanții, EFSI și celelalte instrumente și granturile, mai ales vom avea un raport din proprie inițiativă, avem niște studii pe acest subiect. E ceva extrem de important. Ați putea să ne spuneți ce inițiativă aveți dumneavoastră în acest cadru. Al treilea punct se legă de propunerea care s-a făcut comisiei noastre, care va avea rolul uh, conducător în acest uh, program de reformă și de sprijin. Am primit informații cu cărora există un acord cu dumneavoastră și Digi Regio în ce privește partea de finanțare pe care o dați dumneavoastră în asistența tehnică. Puteți să ne oferiți informații suplimentare? Dacă acest lucru se poate face fără a dăuna propriilor ținte pe care le-am formulat pentru asistența tehnică, pentru o mai bună utilizare a fondurilor și nevoia clară de edificare de capacitate la nivelul regiunilor și echilibrul respectiv. Dacă puteți să ne spuneți mai mult, pentru rege acum e în linia întâi, ne bucurăm foarte mult că avem acest lucru, Comisia noastră Regii și Comisia de Afaceri Economice, dar puteți să ne spuneți care e percepția din partea dumneavoastră în legătură cu acest subiect. Și a patra întrebare are un caracter mai general. Data trecută am discutat cu dumneavoastră de nevoia de a avea al șaptelea raport de coeziune mai devreme, <clears throat> pentru că dacă vine, așa cum e preconizat la sfârșitul lui 2017, avem nevoie de mult timp pentru dezbatere, cum să ajungă la un nou regulament, cum să ajungă la un acord și ar fi poate prea târziu pentru că apoi se intră în anul electoral 2019, noua comisie în 2020 și putem fi siguri că pierdem din nou alți doi ani după cum s-a mai întâmplat aș putea avea o planificare precisă din partea noastră. A spus că am început, sau s s-a început uh, dezbaterea legată de viitorul coeziunii. Da, am început, dar e minunat la instituții europene să facem dezbatere împreună și Comisia și noi Parlamentul, dar nu separat, pentru că e un efort comun și e nevoie de viteză. Pentru că acum ne ocupăm de raportul legat de articolul 16.3 și se va vota la sfârșitul anului deci, noi suntem pregătiți pentru pasul următor. Puteți să ne dați o planificare precisă în acest sens? Vă mulțumesc. Președinte, mulțumesc foarte mult. Doamna Crăi, la cuvânt. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna comisar, în primul rând dați-mi voie să o scuz pe doamna Westphal și ar fi dorit să fie prezentă pentru că subiectul actului de la Amsterdam și dezvoltarea urbană sunt pe ordinea de zi, însă e bolnavă și nu poate fi astăzi aici. Cred că ei pare cel mai rău, dar în fine, uh, mă bucur că și președinția preia subiectul uh, dezvoltării urbane. Cred că avem nevoie de acest subiect și la soluționarea de probleme actuale. După părerea mea, orașele sunt un partener foarte important și trebuie să le susținem. <clears throat> De acord uh, și cu ce spuneați uh, dumneavoastră despre ce face Comisia în acest sens, se merge în direcția potrivită, dar cred că întotdeauna ne putem îmbunătăți. În orașe avem uh, cele mai mari șanse să obținem progrese, dar de multe ori avem acolo și cele mai dificile uh, situații sociale, um, probleme cu care se confruntă și orașe așa zis bogate și care deci au nevoie de susținerea noastră și de aceea e important să avem în vedere aceste aspecte. M-aș fi referit la un punct. E vorba de evaluarea perioadei 2007-2013. Cum spunea și Lamberts, discutăm despre viitoarea perioadă deja, dar încă mai există și oameni care nu sunt tocmai prieteni cu politica de coeziune. Unii spun că trebuie să îmbunătățim lucrurile care nu au mers prea bine în politica de coeziune. Dacă pe dumneavoastră vă întreabă uh, cineva, ne puteți spune care e cea mai proastă experiență din perioada 2007-2013 și care ar fi niște exemple pozitive? Ce ne-ați putea spune în două, trei propoziții? E important să comunicăm și în uh, exemple clare, simple, ca să includem cât mai multă lume în această dezbatere. Și apoi, cum mai spunea Lambert despre planificarea activităților pentru următoarele luni, cred că e un subiect important, pentru că, or, că ceea ce facem acum, fie că e un instrument nou, cu ajutorul tehnic sau procedura omnibus, sau evaluarea împrumuturilor și a granturilor, toate aceste dezbateri nu sunt doar despre subiectul actual, ci și despre viitorul politicii de coeziune. Și de aceea trebuie să fim precauți și mi-ar plăcea să ne arătați cum planificați dumneavoastră aceste lucruri. Unii în comisie lasă impresia că totul se poate reglementa cu credite și cu instrumente financiare. Eu însă nu cred acest lucru. Și dacă dorim să aducem la oaltă EFSI și EZI, pe atunci mă întreb ce se mai întâmplă cu acel capital privat, de unde să mai provină acesta dacă, iată, dintr-o dată vom folosi și fondurile structurale acolo pentru a promova planul Juncker. Mie mi se pare că avem o serie de semne de întrebare aici. Noi vom urmări cu atenție acest subiect, dar să crezi că noi programe de investiții pe credite ar fi soluția minunată pentru toată Uniunea Europeană și că am putea renunța la o politică de coeziune. Nu, este garantat o cale greșită dar aș vrea să mergem în aceste dezbateri bine pregătiți. Mulțumesc! Thank you very much, Ms. Tomasic, on behalf of... Mulțumesc, doamna Tomasic, din partea ECR. Să utești. Mulțumesc! Pentru unele state membre, importantă organizarea administrativă. Sigur, intențiile sunt bune, dar modul în care sunt organizate le face să nu poată depăși anumite probleme. Iar cultura administrativă nu e întotdeauna bine dezvoltată. În cadrul agendei urbane ar trebui să existe și dezvoltarea zonelor rurale. Ideea fiind că zonele urbane influențează pozitiv zonele rurale. Eu aș dori să vă întreb dacă Comisia ne poate da bune practici, exemple pe această agenda urbană. Mulțumesc. Următorul vorbitor. În uh, țările de jos, la Amsterdam, am semnat pactul de la Amsterdam. M-am bucurat să vă văd acolo, m-am bucurat să văd acest angajament, însă este doar începutul acestui proces. Vorbim aici de parteneriate, vorbim de fapt de implementarea pactului de la Amsterdam și în ultimele șase luni aceste parteneriate au fost lansate, iată, președinția a alocat bani în acest sens și acum e nevoie de timp, dar și de expertiza corespunzătoare. Discuția din Parlament, condusă de domnul Olbricht, ne-a permis să lucrăm pe acțiuni pregătitoare pentru a obține finanțări suplimentare. Această finanțare ar trebui să ajute aici. Ce se întâmplă dacă banii nu sunt puși la dispoziție? Are Comisia fonduri pentru a susține aceste parteneriate? Din câte știu eu, nu există bani la dispoziție și ar fi păcat dacă programele s-ar împiedica din cauza posibilității președinției de a obține finanțări în acest sens. Ne puteți spune câte ceva din acest sens din partea Comisiei? Mai este, sigur, și rolul Parlamentului, care și el este implicat. Doamna Vestfal a lucrat din greu pe acest uh, raport. Noi, aici, în Parlament, dorim să fim informați despre ceea ce se întâmplă cu aceste parteneriate. Dacă mă uit la acest uh, pact de la Amsterdam și la rolul Parlamentului, nu văd uh, reflectată suficient activitatea noastră. Dorim mai bună legislație, dorim fonduri mai bune, mai bună distribuție experiențelor, dar când vorbim de legislație și finanțare, noi, Parlamentul, suntem foarte implicați. E important să obținem astfel de informații și despre ceea ce se întâmplă cu aceste parteneriate. În al treilea rând, după evaluare, E bine că evaluarea există, că se lucrează mult în perioada actuală, trebuie să învățăm și din trecut. Ce ați învățat dumneavoastră din trecut? Din alte evaluări post. Dacă e să reevaluăm anumite programe, trebuie să vedem ce legislație trebuie schimbată. Mulțumesc! Doamnă președinte, mulțumesc foarte mult. Doamnă comisar, permiteți-mi să fac câteva observații și să vă adresez de asemenea câteva întrebări. Pactul de la Amsterdam, uh, am de spus două lucruri. În primul rând, este o demonstrație a capacității pe care o avem la Parlamentul European de a redeschide drumuri noi, care apoi să fie integrate în politicile europene. Deoarece cei care își aduc aminte știu că primii pași privind agenda urbană au fost făcuți aici, la această comisie, la Comisia Regii și aici, la Parlamentul European. Fiind vorba de acest pact, el ne demonstrează capacitatea politicii regionale de a se adapta față de noile provocări. Această capacitate de adaptare este chiar condiția, din punctul meu de vedere, al perenității politicii regionale. Acestea fiind spuse, nu trebuie să pierdem din vedere anumite elemente, și anume, fundamentul comun al tuturor politicilor care sunt avute în vedere prin politica regională. Nu vreau uh, ca la sfârșit să avem o serie de obiective separate între ele și trebuie să fim foarte atenți ca acest fundament comun care se referă la coeziune și la convergență să fie păstrat ca atare. Cu atât mai mult cu cât știm bine din raportul despre coeziune că aceste obiective nu sunt uh, atinse. Iată de ce, cred eu, că avem nevoie de mai multă coeziune. Nu pentru că obiectivele nu au fost atinse, uh, ar trebui să punem sub semnul întrebării această politică astăzi. Din contră, trebuie să mergem mai departe. Vă spun aceste lucruri pentru că am citit cu multă atenție interviul dat de directorul dumneavoastră de cabinet, care nu ascunde faptul că la nivelul Consiliului European, ca și la nivelul Comisiei Europene, există puncte de semne de întrebare apropo de viitorul politicii regionale în perioada de după 2020, lucru care ne preocupă extrem de mult și trebuie anul acesta 2016 să ne ocupăm, să întărim principiile esențiale ale acestei politici. A doua observație pe care doresc să o formulez este următoarea. Se referă la dezbaterea de acum câteva zile de aici la comisia noastră cu comisarul Androvski referitoare la reformele structurare. Aș vrea să știu, doamnă comisar, care este poziția dumneavoastră. Sunteți comisar pentru politica regională, deci am avut aici o dezbatere și foarte mulți colegi și-au exprimat o mirare în fața comisarului. Încă o dată se face apel la ideea de coeziune pentru a putea finanța reforme care ies din cadrul uh, politicii de coeziune. Mă gândesc la reforma fondurilor structurale, acolo nu poate fi vorba de uh, reforma politicilor juridice. Și totuși uh, chestiunea este destul de largă. Cred că trebuie foarte rapid să avem niște rezultate, rezultatele grupurilor de lucru care au fost uh, înființate privind uh, simplificarea. Regretăm că, de fapt, Comisia continuă să multiplice uh, și să adauge la niște comisii niște grupuri de experți care se prevalează de poziția lor și care îi privează pe aleși, adică pe noi, și slăbesc cumva democrația europeană. Deci este important să revenim la Comisia Regii și să arătăm care este rezultatul acestor activități. Împărtășim ideea simplificării și este foarte importantă pentru buna punere în aplicare a politicilor noastre. Iar în ceea ce privește evaluarea politicilor, trebuie să tragem niște învățăminte. Niște învățăminte ca să corijăm ceea ce n-a mers și mai ales să mergem mai departe. Și încă o dată vreau, încă o dată aici în fața dumneavoastră, să mi-aduc aminte de o propunere pe care am făcut-o eu, nu este cea a grupului meu politic, ci este a mea, că propunerea mea este să mobilizăm, să creăm o condiționalitate legată de respectul drepturilor fundamentale și a valorilor fundamentale cred că trebuie să batem fierul cât e cald. Sunt prea multe țări astăzi care consumă fonduri structurale în cantități uriașe și care se disociază de respectul datorat drepturilor fundamentale și valorilor europene. Comisia Europeană și Consiliul European uh, a acceptat uh, condiționalitățile macroeconomice considerând că respectul deficicilor și datorilor erau absolut esențiale. Eu cred, în ceea ce mă privește, că respectarea valorilor europene, a drepturilor fundamentale, sunt de asemenea esențiale. Europa este în primul rând acest lucru, reprezintă în primul rând aceste valori și este absolut regretabil că prea multe țări care consumă, cum spuneam, aceste fonduri cu aviditate se disociază de respectarea valorilor trebuie să existe mecanisme de negociere care să consolideze respectarea valorilor și a drepturilor fundamentale. Mulțumesc. Ms. Vana, the floor is yours. Doamna Vana. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule comisar, că avem din nou posibilitatea de a vorbi cu dumneavoastră aici, în special într-o etapă atât de importantă a agendei urbane, evaluarea expost, care urmează, și noi tocmai ne-am exprimat poziția cu privire la revizuirea cadrului financiar multianual. Așadar, întrebările pe agenda urbană. Da, e un mare succes faptul că după discuții îndelungate, iată, și, și Parlamentul a jucat un rol important și pozitiv. Noi aici în grup suntem un pic uh, dezamăgiți că nu, actorii implicați și societatea civilă nu mai joacă un rol obligatoriu, pentru că în politica de coeziune avem principiul parteneriatului, care e foarte important și e acea implicare obligatorie a autorităților locale și regionale, a partenerilor, ONG-urilor, societatea civilă și așa mai departe. Din câte am citit în acest pact de la Amsterdam, această implicare devine de tip MEI, nu mai este obligatorie. Noi în Parlament am cerut mai mult de atât. Și există un aviz uh, chiar, care merge chiar mai departe din partea CESE din uh, februarie. Aș dori să vă întreb cum doriți să garantați că principiul parteneriatului va fi transpus în agenda urbană și că actorii locali și regionali vor fi implicați în mod corespunzător. Cum vor fi incluși obligatoriu în aceste parteneriate de 15-20 de persoane câte vor fi acolo. A doua întrebare, cadrul financiar multianual. Comisia Regii a adoptat deja un aviz în acest sens și m-ar interesa și pe mine și pe colegii care au luat deja cuvântul în ce măsură dumneavoastră, respectiv Comisia, veți lua în calcul aceste idei ale noastre. Una m-ar interesa în mod special, și anume, pentru politica de coeziune, după 2020 ne gândim să mergem beyond GDP, spune textul. Adică să nu ne mai luăm doar după PIB-ul pe cap de locuitor, să nu mai fie singura uh, variant, singura valoare, ci să propunem și alte criterii. Criterii sociale, sărăcie, șomaj, combaterea acestora sau egalitate. Știm că în comisie există idei în acest sens. Cum spunea și antevorbitorul, am urmărit uh, interviul cu șeful de cabinet foarte uh, cu mult interes și am văzut că el este împotriva ideii Beyond GDP și spune că nu trebuie înlocuit cu alte criterii. Nu, nu asta urmărim. Vreau doar să clarific acest lucru. Dorim să completăm, nu să înlocuim. Sigur că PIB-ul trebuie să rămână un criteriu și pe viitor. Și o ultimă întrebare, foarte pe scurt, și mă alătur doamnei Creel. Legătura dintre planul Juncker, fondul EFSI și fondurile structurale. întrebarea uh, riscului de eșec. Am, l-am întrebat și pe domnul comisar Katainen. Nu am primit un răspuns mulțumitor. Poate că dumneavoastră puteți clarifica situația. E vorba de liniile orientative ale Comisiei din 22 februarie și acum acest risc, uh, highest risk tranche, să fie purtat de fondurile structurale și nu de EFSI. Mie mi se pare greșit și aș dori să ne spuneți părerea dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Mato. Grazie, președinte. Grazie la comisaria per... Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru că sunteți aici în această uh, după amiază. Vreau să mă refer la programul 2007-2013 și poate ne puteți spune ceva despre noua perioadă de programare. Știți că termenul este 31 martie 2017, dar ținând cont de documentele primise de la, primite de la buget, putem să tragem niște concluzii. Uh, mă gândesc la programare și în Italia a crescut accelerarea cheltuirii banilor uh, și a crescut de asemenea și șomajul. Vrem să știm cât din suma plătită se face în retrospectivă, mai ales uh, în ceea ce privește fondul uh, social. Mă gândesc că, de asemenea, dacă putem să vedem uh, care sunt dificultățile de cheltuire pentru fiecare stat membru în parte dacă criteriile de selecție au fost îndeplinite și dacă totul este în conformitate cum ar trebui să fie cu bugetul. Apoi, în ce privește evaluarea calității, nu, impactul economic poate că nu este suficient de mare și nu s-a produs uh, impactul care trebuia. Poate Comisia și DG Buget ar putea să mai analizeze sumele astea care vin retrospectiv către statele membre. Și mai am câteva întrebări legate de noua perioadă de programare. Mai degrabă sunt propuneri, sugestii privind numărul de autorități de management care au fost uh, desemnate în aprilie 2016. Statele membre au nominat doar câteva uh, asemenea autorități în comparație cu programele operaționale. Spania are 66 de uh, programe operaționale, dar mult mai puține autorități și în Italia este la fel. Știu foarte bine că în conformitate cu regulamentul, pentru fiecare din uh, Uh, aceste autorități de management, uh, sigur, ele se pot ocupa de mai multe programe operaționale, dar când sunt atât de multe programe și atât de puține autorități, este foarte important să vedem câte pot fi nominalizate ca să ne asigurăm că procesele respective evoluează așa cum trebuie. Poate că ar fi bine să avem un tabel în care să apară aceste informații privind numărul total de autorități de management care ar trebui să fie nominalizate sau desemnate pentru programele operaționale din fiecare țară. Și ultima întrebare, dacă îmi permiteți Uh, organismele de auditare și de semnare autorităților de management. Ar fi interesant să știm care sunt organismele de auditare, pentru că ele sunt uh, implicate uh, în activitatea autorităților de management și a organismelor de certificare. Un organism de auditare, dacă nu a fost desemnat deja, într-o asemenea situație, ar însemna că nu poate să ne spună care este opinia sa conform articolului 124 din regulament. Și, în concluzie, dacă pentru perioada 2014-2020 înseamnă că vor mai fi întârzieri, dincolo de întârzierile cu care ne-am confruntat deja, ceea ce înseamnă că vor fi întârzieri privind desemnarea organismelor de auditare, ceea ce va avea un impact asupra numărului de încălcări ale regulamentului european. Mulțumesc. că Sunt întrebări de la coordonator. Preferați să răspundeți acum la acest bloc sau să continuăm cu întrebările? Aveți cuvântul, doamna comisar, să răspundeți și vom continua cu întrebările. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările interesante care mi-au fost adresate. În primul rând, aș dori să mulțumesc Parlamentului și Comisiei uh, dumneavoastră pentru activitatea noastră. Nu sunt de acord că nu ne-am consultat unii cu ceilalți și firește uh, revizuirea de la mijlocul mm, perioadei Eh, ne va arăta cum funcționează cadrul financiar multianual, cum se poate folosi bugetul mai eficient. Evident, există eh, nevoia de flexibilitate și simplificare. Vorbim despre acest lucru de multă vreme. Ace trebuie să ținem cont de Uh, activitatea grupului la nivel înalt privind simplificarea. Deja au făcut uh, niște modificări pentru simplificarea costurilor și a costurilor de coeziune. Trebuie să maximizăm investițiile pentru politica de coeziune. Ne ocupăm de aceste propuneri și scopul nostru este să avem un asemenea document după vacanța de vară. Iar în ceea ce privește planificarea, nu pot să vă dau o dată exactă, dar de îndată ce vom fi gata cu ea o să vă anunțăm firește. În ceea ce privește noul serviciu, acesta va fi un instrument care trebuie să asigure asistență statelor membre numai la cerere iar banii vor veni din uh, programele de asistență tehnică. La inițiativa Comisiei, în conformitate cu fondurile de coeziune și cu Fondul pentru Dezvoltare Rurală. Uh, iar uh, sumele respective nu vor avea un impact negativ asupra asistenței tehnice pentru politica de coeziune Cred că sunt uh, bani suficient de mulți alocați pentru această perioadă pentru a ne atinge obiectivele planificate. În... Cred că am răspuns uh, întrebărilor puse de domnul Val Nisterloi, sperăm că este mulțumit. S-au, făcut, s-au pus multe întrebări legate de agenda urbană și după cum am spus la început, cred că este un pas foarte important. Este un instrument uh, pe care îl avem acum ca să ne ocupăm de chestiunile urbane mai bine uh, și să cerem mai multe pentru orașe. Sunt convinsă că agenda urbană ne va ajuta uh, să ne atingem obiectivele printr-o mai bună finanțare, o mai bună cunoaștere și o mai bună reglementare. Așteptăm uh, rezultate concrete în teren, în favoarea cetățenilor și vreau să spun foarte clar că pentru că am vorbit de parteneriate, nu este o agendă condusă de comisie. Este un efort comun împreună cu orașe, comisia, părțile interesate, uh, statele membre, ONG-urile și firește uh, uh, Asociația Eurocities și alte organizații internaționale care sunt parteneri. Este un proiect de, govern, de guvernanță la mai multe nivele Apreciez foarte mult rolul Parlamentului European și sunt conștientă că, fără activitatea dumneavoastră, n-am fi fost aici. Sigur, Parlamentul European a susținut întotdeauna agenda urbană. Cum spuneam, de exemplu, prin raportul uh, doamnei Vesfal privind dimensiunea urbană a politicilor europene, prin uh, intergrupul uh, pentru chestiuni urbane și vă mulțumesc încă o dată pentru acest lucru. Cred că a contribuit foarte mult la promovarea pactului de la, și la realizarea pactului de la Amsterdam. Sunt convinsă că Parlamentul European poate să aducă o mare contribuție la agenda urbană, Uh, pentru că reprezintă viziunile cetățenilor. În ce privește planul, pe 24 iunie vom avea niște concluzii ale Consiliului privind agenda urbană pentru Uniunea Europeană. Este un pas foarte important, pentru că va aduce agenda urbană în uh, centrul activităților Uniunii Europene. În a doua jumătate a anului, Uh, ne-am propus să lansăm uh, câteva parteneriate noi. Am lansat unul privind calitatea aerului, a locuințelor sociale, a migrației și a uh, combatere și pentru combaterea țărăciei. S-au lansat deja aceste parteneriate um, pilot și vrem acum să mai lansăm și altele noi. Vom continua de asemenea metodele de testare pentru a vedea cum stăm în domeniul legislației urbane. Vrem să evaluăm impactul pe care l-au asupra orașelor. După cum știți foarte bine, Pregătim de asemenea uh, un gen de ghișeu unic, uh, va fi singur ghișeu unic pentru orașe și pentru cetățeni și sperăm că acolo vor găsi informații pe măsura dorințelor uh, și speciale pentru fiecare doritor în parte. Sigur, sunt recunoscătoare președinției olandeze care ne-a ajutat foarte mult în promovarea agendei urbane și, firește, Aștept cu nerăbdare să colaborez cu președinția slovacă. Am început deja să discutăm cu trioul de președinții, deci cu, și cu Malta, și ne concentrăm pe chestiunile urbane mai ales pe agenda urbană în timpul uh, săptămânii orașelor europene din octombrie și să sperăm că și în acel moment vom putea avea niște schimburi și la comisia dumneavoastră. Suntem gata să contribuim cu expertiva noastră, cu resursele noastre, cu angajamentul politic dorim să fim uh, un facilitator uh, între Parlamentul European, Comitetul Regiunilor, uh, orașe, pentru ca această agenda urbană să devină o realitate. În ce privește o altă chestiune, adică PIB, sigur cred că trebuie să ne implicăm în discuții legate de modul în care putem evalua PIB-ul. PIB-ul este, din câte știu eu, singurul criteriu recunoscut. Sigur, putem să ținem cont și de alți indicatori, crearea de locuri de muncă, indicator social, combaterea sărăciei. OCDE-ul, de exemplu, au introdus o, un, nou, un nou indicator, cel al bunăstării, și cred că trebuie să discutăm cum anume am putea să evaluăm uh, toate chestiunile acestea în ceea ce privește perioada de după 2020. și Trebuie să tragem învățăminte, trebuie să îmbunătățim politicile acestea. Suntem, sunt de acord cu dumneavoastră că există condiționalități exante care uh, sunt, uh, facilitează investiții mai bune, dar avem și recomandările specifice pe țară în contextul semestrului european. Și problema drepturilor fundamentale poate fi văzută diferit în țări diferite. Sunt de acord cu dumneavoastră că în vremuri grele trebuie să fim solidari și solidaritatea și reciprocitatea sunt elemente foarte importante. În ceea ce privește planificarea, revin la întrebarea domnului Van Nistelrooy, al șaptelea raport pe coeziune urmează să apară în 2017 și va fi uh, supus unui proces larg de consultare pentru că deschide drumul pentru noi propuneri legislative ale Comisiei care urmează să fie adoptate în 2018. Așa încât uh, vă sunt uh, recunoscătoare Comisiei dumneavoastră pentru că ați început să preluați idei și trebuie să colaborăm cu Comisia pentru Bugete și cu alte comisii. Sunt uh, atât de multe zvonuri și e bine ca toate discuțiile astea și ideile să fie discutate pe față. Oricum, am uh, dezbaterea cu Parlamentul European, cu Comisia dumneavoastră și cu alți, alte părți interesante a fost deja lansată. Vorbim de simplificare, de flexibilitate și firește trebuie să ținem cont de faptul că avem nevoie de investiții durabile și în același timp trebuie să fim siguri că politica noastră se poate adapta la noile provocări cu care ne confruntăm. Și, bineînțeles, uh, uh, trebuie să existe o legătură cu guvernanța și cu performanțele economice. Firește, cum spuneam la început, uh, politica noastră a contribuit foarte mult la crearea de locuri de muncă, a creșterii, a IMM-urilor dar în același timp trebuie să îmbunătățim lucrurile, să facem ca această politică să fie mai ușor de accesat și viața beneficiarilor să fie mai ușoară. În ce privește reformele structurale și serviciul ăsta pentru reforme structurale, e important să avem acest instrument ca să asigurăm coordonare între uh, construirea de capacitate și serviciul respectiv și fondurile de investiții. Cred că a mai fost o întrebare privind combinarea fondurilor. Firește, ne ocupăm de acest lucru împreună cu președintele și cu vicepreședintele Catainele. Există niște linii, niște orientări generale apropo de cum putem combina fondurile împreună cu planul Juncker, cu investițiile strategice Până acum avem un singur exemplu în Franța. Ieri am auzit că la Bratislava, uh, centura Bratislavei se va construi cu o combinație de fonduri, dar uh, e foarte clar că noile state membre au nevoie de orientare, au nevoie de asistență tehnică și au nevoie și de investitori privați uh, care nu sunt implicați și care nici nu doresc să fie implicați și nici băncile nu atrag uh, prea multe fonduri private pentru aceste proiecte. Așa că încercăm uh, să vedem cum putem introduce o posibilitate de a clarifica lucrurile astea când vom revizui uh, cadrul financiar multianual. Întrebarea doamnei D'Amato, putem uh, să vă dăm această listă a autorităților de management desemnate în statele membre. Ne îngrijorează întârzierile. Știm uh, că fără desemnarea autorităților de management nu putem să facem niciun fel de plată. Și în foarte multe state membre uh, desemnarea acestor autorități uh, nu s-a făcut. Așa că de fiecare dată când mă întâlnesc cu ministrii m-am întâlnit cu De Vicenti, cu uh, primul ministru adjunct și i-am spus că trebuie să accelereze procesul. M-am întâlnit de asemenea și cu președinții uh, regiunilor din Italia care se confruntă cu multe probleme. Important este să se încheie vechea perioadă de programare și să mergem în paralel cu deschiderea noii perioade de programare, pentru că deja avem o întârziere foarte mare și nu vreau să repet același scenariu cu proiecte de calitate joasă care să absorbă fondurile, fondurile doar de dragul de a le absorbi. Nu e vorba de aceste proiecte retrospective, de exemplu, care a fost o manieră de a a ajuta țările să facă absorpția fondurilor. Uh, e important să avem proiecte de înaltă calitate și atunci când te grăbești nu e posibil. Mai ales în materie de infrastructură, durează foarte mult timp. Deci cred că este important să începem să ne gândim încă de pe acum. Nu știu știu dacă sper că am răspuns la toate întrebările, dacă nu o să revin cu aceste întrebări. Mulțumesc, o să aveți posibilitatea să răspundeți în a doua rundă de întrebări. Acum, doamna Maletici. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, doamna comisar. Cred că ați început cu o inițiativă foarte bună, Task Force pentru o mai bună implementare s-a înființat pentru perioada 2007-2013 și aș vrea să aud despre rezultatele obținute. Cred că e foarte important să auzi care sunt rezultatele și dacă ați reușit să evitați uh, dezangajările pentru ce țări pentru perioada 2007-2013 și uh, a continuat activitatea Task Force și pentru perioada 2014-2020. Aveți deja vreo evaluare în legătură cu riscul de dezangajare pentru 2018 sau în unele țări și pentru 2017 pe baza activității acestui task force, pentru că ați acoperit țările care stau cel mai slab cu implementarea politicii de coeziune. Apoi o a doua întrebare se leagă de sinergia dintre diverse instrumente. Am organizat și unele audieri în legătură cu acest subiect și înțelegem din partea unor din practică faptul că se lovesc de probleme practice din cauza faptului că în diverse instrumente sunt reguli diferite. Chiar și reguli privind ajutorul de stat sunt diferite pentru Orizont 2020 și pentru fondurile de coeziune. Ce intenționați dumneavoastră să faceți în legătură cu aceasta pentru a rezolva sau elimina aceste obstacole? O a treia întrebare se leagă de implementarea ITI și CRLD, două instrumente noi. Cât de departe s-a ajuns? Avem deja exemple bune în unele țări și poate vă gândiți să sprijiniți și alte țări să organizați uh, unele schimburi de experiență, de învățăminte trase, pentru că eu cred că e <clears throat> cea mai bună cale pentru a îmbunătăți implementarea, schimbul de bune practici. Mulțumesc. Președinte, mulțumim. Urmează domnul Papadakis. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Crețu, Guvernul elen și mi se pare important că în Grecia guvernul elen spune că se mândrește cu faptul că a avut o rată bună de absorpție a fondurilor europene, aproximativ 97% în perioada 2007-2013 s-a afirmat că sunt lucruri cu care se pot mândri. Deci cred că ar trebui să facem un inventar a ce s-a întâmplat în Grecia. Erau 700 de mii de șomeri și acum sunt uh, peste un milion și jumătate de șomeri. 24,2% rata uh, oficială a șomajului. Ca să nu mai vorbim de șomajul în rândul tinerilor. Un alt element, salariul minim mai ales când vorbim de salariul minim. Acesta a scăzut cu 200 de euro. Sunt locuri de muncă foarte prost plătite, care de fapt se împart în două sau trei alte locuri de muncă. Ce se întâmplă în realitate este că condițiile de muncă s-au înrăutățit și marile firme primesc mulți bani proaspeți în perioada anterioară și în perioada viitoare de până în 2020. Deci, de fapt, sunt două fonduri diferite, ca să spun așa, pentru că e foarte profitabil pentru firme și situația stă cu totul altfel pentru lucrători, care, de fapt, ce văd? Că așa zisa creștere economică are loc în detrimentul lor în detrimentul drepturilor lor de care nu se mai bucură. Am mai pus astfel de întrebări și, de obicei, dumneavoastră ne răspundeți că dacă n-am fi avut fondurile, situația ar fi fost și mai proastă. Eu cred că dacă n-am fi avut fondurile, situația ar fi fost mai proastă pentru marile firme, nu pentru oamenii obișnuiți. Pentru aceștia, cred că, până la urmă, ei pierd și pe o cale și pe alta. Aș dori să aud părerea dumneavoastră. Președinte, mulțumesc. Domnul Von are cuvântul. Mulțumesc. Aș vrea să-i mulțumesc, doamnei comisar, că a venit să ne vadă din nou. Vine periodic la această comisie. <clears throat> Cred că unor. vine mai mult la ședințe decât membrii comisiei noastre. Eu urez bun venit. M-am bucurat foarte mult să aud că veți publica evaluarea pentru perioada 2007-2013 pentru programul respectiv, să ne prezentați și rezultatele. Cred că va fi ceva important privind spre viitor luptând pentru viitorul politicii de coeziune în sine. Cred că recunoaștem cu toții, chiar din această fază timpurie, că va fi o luptă pentru viitorul politicii de coeziune. Trebuie să ne asigurăm că dispunem de toate dovezile și probele posibile, nu doar pentru a menține politica de coeziune pe viitor, ci de a menține o politică solidă. Ar fi o greșeală uriașă pentru Uniunea Europeană să aibă o politică de coeziune mică, care să devină doar una printre multe altele dintre cele mai mici programe europene. Trebuie să vegem că va fi un program substanțial al Uniunii Europene și desigur că sper că și Regatul Unit va continua să fie în Uniunea Europeană și va participa. În țara Galilor, de unde vin, e un beneficiar net uh, foarte important și sper să continuăm. Pe o notă oarecum diferită, aș vrea să fiu de acord cu ce a spus domnul Amagi în legătură cu grupul la nivel înalt privind simplificarea ar fi foarte util dacă unii membri ai Parlamentului European ar fi și ei implicați acolo. Avem o uriașă experiență la comisia noastră, oameni care se ocupă de politica de coeziune în mod periodic, care știu ce se întâmplă în rândul alegătorilor, știu care sunt beneficiarii, problemele de care se lovesc, unde e nevoie de simplificare, sunt învățăminte de care se poate profita pe viitor <clears throat> și sper când se prezinte rezultate de la grupul la nivel înalt, să ne implicăm măcar în acea etapă și să avem o contribuție când prezintă rezultate. Un ultim aspect la care vreau să mă refer, legat de agenda urbană. Știți că uh, predecesorul dumneavoastră, comisarul Han, a, a insistat foarte mult pe regiunile orașe sau orașele regiuni și în programul curent se permite transferul de 5% din finanțare către orașele regiuni și zonele urbane. Mă întreb dacă știți în această etapă cât de mult s-a utilizat această posibilitate, dacă chiar a dat rezultate. Poate că e prea devreme să avem astfel de rezultate. Unele programe de-abia au început, dar dacă nu le puteți să ne spuneți acum, ar fi util poate să faceți o evaluare în acest sens pe viitor și eventual uh, o prognoză legată de zonele urbane și orașele, regiuni pe viitor, să știm ce a funcționat mai bine în trecut. Ar fi uh, utilă o observație din partea dumneavoastră dacă vi se pare că o idee bună dacă vreți să o extindeți și în programe viitoare. Mulțumim. Domnul Rope are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte, doamna comisar. Aș vrea să vă mulțumesc în primul rând. Ieri m-am întâlnit cu reprezentanții grupului urban și cu reprezentanți ai uh, Direcția Generală de Resort, am avut o întâlnire extrem de fructoasă care a permis șefilor de întreprinderi să pună întrebări ca să înțeleagă mai bine de ce au loc aceste procese care sunt în derulare. Vă mulțumesc pentru astfel de ocazii care sunt extrem de utile. Aș vrea acum să aud comentarii eh, legate de perioada 2007-2013 m-am ocupat de unele dintre proiectele la nivel de municipalitate și pot să vă spun încă am avut jumătate din timpul necesar pentru implementarea proiectelor. Pentru ultima perioadă n-am putut începe decât în 2010, la sfârșitul 2010. Prin urmare, ar fi nevoie de reguli foarte limpezi, de exemplu, 2 sau 3 ani pentru planificare și apoi o anumită perioadă pentru implementare. Nu ar trebui să avem speranțe de șartă. Acum când vorbim despre perioada 2014-2020, vedem că se aplică aceleași reguli. Trebuie să se aprobe programele și doar uh, ulterior încep licitațiile și începe și implementarea. De exemplu, în Lituania, autoritățile centrale, guvernul exercită presiune asupra municipalităților. Guvernul spune că municipalitățile nu utilizează banii suficient de rapid, apoi începem să ne mișcăm mai repede, comitem greșeli și așa mai departe. Prin urmare, consider că e foarte important să se precizeze oficial uh, ce perioadă prevedem pentru planificare și ce perioadă pentru implementare. Apoi, în legătură cu țările în care utilizarea fondurilor este centralizată, cum sunt statele baltice, acesta este o regiune în care autoritățile centrale, guvernele, dau instrucțiuni, orientări, criterii suplimentare, ceea ce înseamnă că eficacitatea, de fapt, e foarte scăzută. Prin urmare, cred că ar trebui să avem consultări sau reguli mai stricte privind consultările. Nu ar trebui să însemne doar ședințe oficiale unde se exprimă păreri, ci să prevedem și feedback. Cred că pe o astfel de cale, orașele ar contribui la rezolvarea unor probleme legate de schimbările climatice, de eficacitatea energetică, de reducerea utilizării combustibililor fosili. Deci multe elemente de valoare adăugată. În perioada anterioară n-am avut acest criteriu și acum vă sunt recunoscător că pentru perioada 2014-2020 vorbim deja despre această <clears throat> valoare care se întoarce. Trebuie să dispunem și de alte criterii pe lângă cele strict legate de bani și să ținem cont de diferențele care există între diverse regiuni. Ar trebui să scadă diferențele dintre regiuni și țări și să ținem sub control acest proces. Consider că programul LIDER reprezintă un exemplu foarte bun ce se întâmplă în perioada de după 2020? Am putea utiliza pentru fondurile de coeziune pentru astfel de programe. Acesta e un mecanism care funcționează în abordarea de jos în sus, ceea ce înseamnă că fondurile sunt utilizate eficacitate și există controle bune. Mulțumim, doamna Michel, acum cuvântul. comisar. Mulțumesc, doamna comisar. Cred că suntem de acord cu toții că această agenda urbană este foarte importantă pentru rolul orașelor, un obiectiv pe care dorim să-l promovăm tot mai puternic. Însă eficacitatea sa depinde mult, după părerea mea, de transpunerea concretă, cum va avea loc aceasta și de transparență și cum garantăm transparența. Așadar am trei întrebări, pentru că s-au spus multe lucruri deja. În primul rând, noi, Parlamentul European, am dorit, am cerut întotdeauna implicarea mai puternică a autorităților locale și regionale. Ați vorbit de Comitetul Regiunilor, mi se pare corect și important, însă noi am remarcat că niciunde în uh, textul de la Amsterdam nu sunt menționate parlamentele regionale. Eu personal le consider foarte importante, mai ales pentru că parlamentele regionale, fie că sunt uh, orășenești sau regionale, sunt importante pentru reprezentarea intereselor cetățenilor. Era a doua întrebare, sporirea eficienței, da, ține desigur și de competențe clare. Anun, ați anunțat că în cadrul comisiei veți defini mai clar competențele? S-a întâmplat ceva concret în acest sens? Și a treia întrebare foarte simplă. Până acum, aproape toate informațiile au sosit în engleză. E prevăzut să se publice și în alte limbi, pentru că, sigur, și asta ar garanta implicarea publicului larg. Thank you very much. Mulțumesc și ultimul vorbitor, domnul Valcar Sel, în această rundă. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Și noi suntem de acord cu antevorbitorii noștri și dorim să-i mulțumim doamnei comisar care este alături de noi și petrecem o perioadă interesantă, mai ales că vorbim de chestiuni extrem de importante referitoare la dezvoltarea regională. Aș vrea să felicit președinția olandeză și toate instituțiile implicate pentru semnarea pactului de la Amsterdam privind agenda urbană. După cum știți, a fost semnat la sfârșitul lunii mai. După părerea noastră, este un lucru extrem de important Comisia are un rol foarte mare în aplicarea agendei urbane și, de asemenea, dimensiunea urbană a politicilor europene uh, întărește coordonarea și impactul politicilor în zonele urbane, pentru că config, configurează nu uh, o imagine unică pentru agenda urbană. Iar Comisia Europeană profită de Uh, revizuirea de la mijlocul um, perioadei uh, cu modul în care s-au, cum, uh, s-au um, cheltuit fondurile și se gândește cum se vor cheltui mediile, fondurile în continuare. Acum, evaluarea export, expost pentru perioada 2007-2013. Politica de coeziune a contribuit la reducerea disparităților regionale dar uh, situația nu este uniformă. Impactul politicii de coeziune uh, nu poate fi identificat doar analizând datele privind PIB-ul și alte variabile economice. Iată de ce indicatorii PIB-ului per capita trebuie să fie completați cu alți indicatori pentru a ajunge la o evaluare realistă indicatori cum ar fi sărăcia, o forței de muncă, uh, acele, acei indicatori la care se refera doamna comisar. Pe de altă parte, simplificarea politicii de coeziune este fără îndoială necesară. În acest sens, trebuie să întărim capacitatea administrativă și transparența, în același timp trebuie să menținem un nivel adecvat de autonomie fiscală pentru a fi mai eficienți. După părerea mea, este extrem de important să sporim capacitatea administrativă și uh, care să devină uh, mai eficientă și politica de coeziune să fie și ea mai eficientă. Am vrea să știm, doamnă comisar, cum credeți că veți ajuta autoritățile urbane să lucreze mai sistematic și mai coerent? ce acțiuni concrete aveți în vedere pentru ca agenda urbană să devină un exemplu de o mai bună reglementare și simplificare? Și nu în ultimul rând, în ce manieră credești că puteți spori sinergia și utilizarea uh, tuturor instrumentelor de care s-a vorbit aici în zona urbană, uh, eu știu, pactul primăriilor și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Mulțumim. Acum, doamna comisar, acestea au fost întrebările din a doua rundă partea membrilor Comisiei Regii și aveți cuvântul pentru răspunsuri. Mulțumesc pentru toate întrebările. I think I forgot to respond. Cred că am uitat să răspund unei întrebări dinainte. Ideea mea este că n-aș vrea să arăt cu degetul pe cineva, știți care e poziția, dar pentru ultima perioadă de programare au fost foarte multe experiențe foarte bune, dar desigur s-a și pierdut mult și după cum spuneam înainte, sunt foarte <clears throat> preocupate să nu repetăm această experiență negativă, pentru că sunt întârziere în multe state, dar am dat niște cifre și date concrete în legătură cu ce s-a realizat în perioada 2007-2013 și știți foarte bine lista de țări care au avut rezultate bune și desigur că avem reali- unele realizări minunate. Dar în același timp, desigur că <clears throat> trebuie să învățăm mai mult din experiență. Pentru doamna Maletici întrebarea legată de Task Force pentru mai bună implementare. Știți că prima dată când am venit la comisie, am descoperit că mai multe țări aveau întârzieri și blocaje semnificative, mai ales noi, membre, noi state membre precum Bulgaria, România, Cehia, Slovacia, Italia, Croația, Slovenia și Ungaria – și am hotărât ca aceste țări să facă parte din acest task force pentru o mai bună implementare. Cred că a fost o idee foarte bună. Am avut mm, peste 20 de schimburi și pentru perioada pentru 2015 am reușit să nu se mai pierdă bani în multe țări. De exemplu, în Italia, când am preluat mandatul, serviciile mele mi-au spus că va fi imposibil să se închidă toate programele operaționale până la sfârșitul anului 2015. Așa că am fost de trei ori la Mezzogiorn, Campania, Calabria, Sicilia, <clears throat> care aveau foarte mari întârzieri și am reușit prin acest asfalt pentru mai bună implementare să închidem toate programele operaționale. Cred așadar că toate aceste acțiuni au cerut eforturi majore din partea Comisiei și autorităților naționale și prin acest task force autoritățile naționale au șansa să demonstreze sprijinul politic ferm în țara respectivă și cred că a fost ceva încununat de succes. Acum ne vom evalua activitatea din task force și, desigur, poate la sfârșitul anului sau adun jumătatea anului curent, vom prezenta unele idei. Vom ști mai bine ceva legat de închidere. În ce privește Croația, ca stat membru cel mai nou, vom continua până la sfârșitul 2016. Oferim un sprijin special pentru țara respectivă. Am solicitat serviciilor uh, să organizez o echipă de proiect Croația care să sprijine cu cât mai mare eficacitate. Cred că acest lucru e important. În legătură cu investiții teritoriale integrate, am convingerea că e un instrument extrem de important. Ieri m-am întâlnit cu președintele din Morsia, care mi-a prezentat o zonă integrată care implica cinci orașe și un instrument extrem de important aceste investiții teritoriale integrate și continuăm cu implementarea. E foarte important să se accelereze procesul pentru că ne așteptăm să avem acum uh, rezultate tangibile până la sfârșitul anului. Desigur, Comisia e aici pentru a ajuta statele membre în eforturile acestora pentru a le însoți și ajuta să depășească dificultățile. În ansamblu, cred că am făcut uh, progrese legate de aceste investiții integrate teritoriale. În legătură cu Grecia, Aș vrea să vă spun că sunt de acord cu dumneavoastră că Grecia hmm, se confruntă cu o situație extrem de dificilă și a fost și criza, criza financiară, una dintre cele mai dificile după al doilea război mondial și acum cu problema migrației. Dar știți foarte bine că Parlamentul European și Comisia Europeană au stat la dispoziția Greciei pentru a ajuta și am fost la Comisia Regii uh, și ați votat uh, la solicitarea noastră măsuri extraordinare pentru o situație extraordinară. Deci, acest 99% din absorpție um, se datorează și eforturilor noastre, pentru că acum Grecia nu mai are o rată de cofinanțare, este 100% cofinanțare. Sunt de acord cu dumneavoastră că situația legată de șomaj și în general e foarte dificilă, dar în același timp cred că ar trebui să <clears throat> fim corecți și să ne gândim unde ar fi fost Grecia acum fără politica de coeziune. De la aderarea la Uniunea Europeană, Grecia a beneficiat de peste 100 de miliarde de euro și puteți vedea dovada politicii regionale pretutindeni, oriunde vă duceți. Am vizitat 5 regiuni, 1000 de kilometri în 3 zile nu era niciun kilometru care să nu fi fost cofinanțat de Uniunea Europeană. Mii de școli, metroul din Atena, cu metroul de la Salonic. Încercăm să deblocăm pentru că nu mai avem nicio scuză cu cofinanțare 100% să nu deblocăm toate aceste proiecte majore cum ar fi gestionarea deșeurilor la Atica sau metroul din Salonic. <clears throat> Cred că e foarte important să avem această responsabilitate comună în legătură cu ce se întâmplă în țară. Personal, mă mândresc foarte mult că am reușit aici să avem 100% finanțare, am reușit să schimbăm regulamentul special pentru Grecia și aș vrea să vă spun că din noiembrie și până în prezent Grecia a primit peste 2 miliarde, ceea ce n-a primit niciun alt stat și am ajutat Grecia să depășească problemele de lichiditate cu care se confrunta. Deci cred într-adevăr că e important să ne asumăm această responsabilitate comună în legătură cu ce facem și desigur că suntem aici la discuția Greciei pentru a ajuta în această situație dificilă și păstrez legătura cu autoritățile pentru a ajuta și în ce privește migrația, să utilizăm toate fondurile și cu Italia, pentru că am dat unele fonduri, dar nu totul se reduce la bani, pentru că uneori nu exista capacitatea administrativă suficientă de a utiliza toate fondurile. Pentru migrație, pentru refugiați, suntem gata să vă ajutăm, să ajutăm toate statele membre. Dirk, Dirk, evaluează Dirk, mult succes dacă nu ne vedem până la sfârșitul lunii. Cât privește valoarea 2007-2013, cred că după conferința de la Sofia, care va avea loc în zilele următoare, vă vom putea da niște informații în scris și după vacanța de vară revenim cu celelalte valori. Sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să luptăm pentru această politică. După părerea mea, e una din cele mai vizibile politici europene cu rezultate concrete în viețile oamenilor. De aceea chiar nu înțeleg de ce e cea mai atacată politică din Uniune. Dar trebuie să o apărăm. Dumneavoastră veniți din regiuni și știți foarte bine că nicio, nu e vreo regiune care să nu se bucure de efectele politicii regionale și la fel și în Regatul Unit. Am avut acești șefi din regiuni care ne-au cerut să păstrăm această politică regională, altfel nu vor putea fi siguri că vor obține fonduri pentru dezvoltarea regiunilor. Cred că e foarte important. Cât privește agenda urbană, e drept că pentru prima dată orașele vor avea o mare responsabilitate. 50 de miliarde vor fi gestionate direct de orașe în următorii ani, ceea ce reprezintă o mare responsabilitate. Și cred că ar trebui să, avem, să facem un efort de comunicare și mă refer aici la ce spunea doamna Vana, un efort de comunicare cu toate orașele, ca toată lumea să conștientizeze posibilitățile care există cu această agenda urbană, cu gestionarea directă, cu finanțarea directă. Vom face multe evenimente pentru a spori conștientizarea și mai cred că e important să vorbim cu toate autoritățile locale, cu regiunile și ministerele. Autoritățile trebuie să conștientizeze această șansă și parlamentele regionale vor fi implicate și ele. Chiar ieri m-am întâlnit cu Comitetul de Infrastructură din Bavaria și ori de câte ori merg în regiuni, vreau să vizitez și uh, parlamente regionale. Deocamdată documentația în engleză, însă cu siguranță documentele vor fi traduse. Și oricum vreau să spun că regiunile și Parlamentul sunt libere să se implice. Și Parlamentul la fel, noi uh, așteptăm cu brațele deschise. ceea ce privește 2007-2013, revin pentru a spune că aveți dreptate. Avem programe aprobate în urmă cu un an și în multe cazuri autoritățile nu au implementat încă. Nu știu dacă au avut suficient timp. Nu știu dacă au avut suficient timp pentru a se pregăti. Am văzut că unele state membre sunt noi dar avem șapte ani de expertiză. Cred că trebuie să și învățăm ceva din acești șapte ani, chiar dacă unele țări au venit mai recent în acest exercițiu. Tocmai asta urmărește această politică, să elimine disparitățile dintre regiuni și aștept cu interes ca 2016 să nu fie un an pierdut. În multe state membre, absorpția este de 0,1, 0,1 pic și asta este trist. Doamna Michel s-a referit și ea la agenda urbană, parlamentele locale, deci eu cred că important să rămânem așa. Domnule Varcanses, mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră. V-ați întrebat care e rolul Comisiei, agenda urbană, suntem la, pe picior de egalitate cu toți cei implicați, dar sigur că vom lucra pe bază de la o zi la alta, de, oferind uh, expertiză. Comisia coordonează anumite aspecte la nivel urban. Sigur că Comisia va fi implicată în implementarea tuturor planurilor de acțiune, vom uh, monitoriza și raporta cu privire la progres, vom raporta Consiliului și dumneavoastră și sper că Comisia va reuși să ajute acest proces să fie un partener, să existe asistență tehnică, să oferim orientare, documente, noi considerăm că rolul nostru este și să facem o legătură cu alte instituții europene, cu dimensiunea internațională în același timp. Cred așadar, Comisia va fi un partener stabil și sper că vom fi motorul acestei agende urbane. Mulțumesc mult pentru timpul alocat, mulțumesc pentru acest schimb. Eu vă rămân la dispoziție și sper că ne vom întâlni imediat după vacanța de vară. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul comisar, în numele tuturor membrilor regii, mulțumim pentru timpul alocat și pentru răspunsuri, pentru informații. Ne vom întâlni în septembrie, după vacanța de vară dar și mâine și poi mâine la Sofia are loc o mare conferință cu privire la evaluarea expost și mă bucur să vă pot prezenta apoi tot ce s-a întâmplat la acea conferință. Mulțumesc! Ne vedem la Sofia! Now, ladies and gentlemen, we can... Doamnelor și domnilor, haideți să continuăm ordinea noastră de zi. Următorul punct în această sesiune e vorba de audiere publică valoarea contribuției fondurilor structurale și de investiții, audiere care vine plus pe rap- lângă raportul cu același nume pregătit de domnul Van Nistelrooy. Programul a fost distribuit separat, programul audierii, și să vă spun cum ne organizăm. Voi da cuvântul oaspeților noștri. 10 minute fiecare, iată, ei sunt prezenți aici. Apoi voi da cuvântul membrilor Comisiei pentru observații și Comisiei, dacă reprezentanții sunt aici și doresc să adauge ceva. Și vom încheia dezbaterea dând cuvântul raportorilor de la Comisia de Ocupare a Forței de Muncă și Aspecte Sociale. și cu poziția uh, raportorului Comisiei Regii. Aduc aminte că suntem o uh, comisie asociată conform regulii, regulii 54. Bun venit domnului Pirinski, bun venit la această întâlnire a noastră. Cred că suntem gata să începem discuțiile. Și voi da cuvântul domnului Ruth Van Rack de la Autoritatea de Gestiune a RDF, zona vest, țările de jos. Vă rog, domnule Van Rack, aveți cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație, pentru posibilitatea de a face observații pe procesul de negociere și modul în care ne-am ocupat de o bună programare în 2014 până în 2020. Eu, după cum spuneam, sunt de la autoritatea de gestiune din uh, vest, unde de fapt trăiește jumătate din populația noastră, cu, pentru că avem uh, localitățile Amsterdam și Rotterdam acolo, o regiune inovatoare, după cum știți, dar un program destul de mic. Acum avem 189 de milioane, 2007-2013 am avut 310. Programul nostru se concentrează în special pe inovație, IMM-uri 50%, emisii scăzute de carbon 20%, eh, energie energii regenerabile și probleme pe piața muncii, unde avem patru ITI-uri pe care le voi descrie mai târziu. Mă voi referi pe scurt la cele cinci uh, aspecte, cele cinci direcții pentru 2014-2020 și am auzit deja câteva lucruri uh, în ultima jumătate de oră, așadar veți recunoaște ce soluții practice am găsit. Dacă ne uităm la recomandările de țară, noi credem că a existat un rol bun împreună, în combinație cu obiectivele tematice, ca să avem programe mai coerente. În special, recomandările structurale sunt foarte utile. Trebuie să ne concentrăm pe programe și ca să dau un exemplu dintr-un program al meu, conducem în Europa cu privire la cercetarea fundamentală, dar nu prea suntem mult la valorizare. Ne-am orientat așadar, după orientările tematice și recomandările de țară, să facem mai mult despre valorizare. Și acum, în programul nostru, vedeți că ne concentrăm mult mai mult pe alegerea de proiecte care apar în faza ulterioară a inovații. Cred că recomandările au fost bune. Ceea ce privește condiționalitățile ex ante, au fost multe astfel de condiționalități și nu toate foarte eficiente. Asta în special din două motive. În primul rând, actorii principali care tratează condiționalitățile ex ante nu sunt aceiași, însă cred că pot implementa programe regionale. Există o serie de, de întârzieri, au fost elemente care nu au fost îndeplinite, condiții care nu au fost îndeplinite. Deci, din cauza condițiilor exante, de multe ori a trebuit să, investăm, să așteptăm mai mult anumite investiții. De multe ori nu erau proporționale cu suma din program respectivă. Așadar am o poziție mai degrabă negativă asupra acestor condiționalități ex ante. Nu au fost îndeplinite toate, nu. Cred că specializarea inteligentă ne-a ajutat să ne concentrăm pe dezvoltarea economică, în special în anumite zone. Câteodată am folosit politici puternice deja, poate ar putea fi utilizate și ca o condiționalitate ex ante, în loc să facem politici noi. Poate și acolo putem face îmbunătățiri, în special când există o politică existentă. Poate nu e nevoie neapărat de o specializare inteligentă. Pe de altă parte ne-am concentrat, mai bine am avut performanțe mai bune și programe orientate pe rezultate. Sfatul meu, din experiența pe care o avem, proporționalitate limitată și concentrarea pe această specializare înțeleaptă. Încă un lucru, să găsim o condiționalitate ex ante pentru a preveni gold plating-ul la acest nivel, ca să încercăm să limităm energia pe care guvernele locale și regionale vor trebui să o găsească, venind cu câteva reguli noi pentru implementarea programelor. Al doilea program utilizat apoi în negocieri concentrări tematice. A fost un instrument foarte important în partea noastră a țării, un instrument foarte important pentru a avea un impact mai mare și eficacitate, performanțe orientate către rezultat, în special logica intervenției a fost esențială și nu am avut un program prea larg care să includă tot felul de elemente ci ne-am concentrat pe problemele existente. Am învățat că abordarea a fost prea tehnică în negocieri, adică vreau să spun că anumite activități, când alege anumite obiective tematice, au fost interzise mai mult sau mai puțin de către comisie. Comisia a spus că nu se potrivesc acestei abordări și cred că a fost prea strict. Ar trebui să se concentreze pe contribuția la acest obiectiv tematic și nu la ce activitate ar trebui să aibă loc. Câteodată o activitate nu s-a adică să poată fi folosită și o activitate despre care nu s-a dovedit că ar avea o utilitate pe acel proiect. Așadar, ne-am fi dorit un pic mai multă flexibilitate. Totuși, lucrurile s-au îmbunătățit. Iar la guvernanța pe mai multe niveluri, cred că am reușit în această perioadă și dat fiind și codul de conduită să aducem mai mulți actori implicați. Țara noastră e obișnuită să aducă pe tot pe toți cei implicați uh, la oaltă, dar am văzut că, e, că am avut mai mulți actori implicați, mai diversi, însă e dificil să îmbunătățești pe partea finală. Pe de o parte, ai vrea, desigur, ca acești actori implicați în, uh, să aibă un rol important și în alegerea proiectelor, pe de altă parte, e o problemă de a independenței, a alegerii de proiecte. Și vedem că acest rol a fost mai mic decât ne-am dorit. Trebuie să încercăm să găsim niște instrumente pentru ca partea cererii și în fază de implementare să influențeze în continuare ceea ce fac uh, programele, ceea ce e necesar. Dacă ne uităm la această guvernanță, pe multe niveluri am văzut că există dubii cu privire la eficacitatea diferitelor mecanisme. Asta s-a spus deja în discuția anterioară pe care am ascultat-o s-a vorbit de EFSI și de faptul că nu aceleași mecanisme sunt folosite întotdeauna și că sinergi e greu să se ajungă la sinergii. De asemenea, când uităm la gestionarea celor două instrumente, ele sunt complet diferite, în special uh, guvernele locale și regionale și actorii locali și regionali nu prea sunt implicați în ambele în același fel și asta nu permite sinergiilor să apară. Uh, Apoi uh, ne-am concentrat pe rezultate. Cred că e prea devreme să avem uh, o părere, să știm sigur dacă va fi un succes sau nu, pentru că e greu să ne dăm seama acum dacă indicatorii de performanță din 2018 Uh, vor fi măsurați pentru prima dată și uh, vom primi pentru ei niște bani în plus sau nu. Trebuie să vedem dacă există dovezi care să arate acest lucru. Trebuie să facem evaluarea modul în care se face contabilitatea performanțelor, dacă performanțele sunt uh, fiabile, dacă putem să facem mai mult sau nu în perioada următoare și dacă putem să accentuăm aceste elemente. Așa că e nevoie de evaluare pentru a putea face acest lucru. În general, cred eu că este un instrument bun. Iar în ceea ce privește învățămintele care se pot trage, trebuie să accentuăm motivarea indicatorilor uh, dincolo de chestiunile tehnice. Uh, valorile de măsurare și cele tehnice au fost puse mult mai mult sub semnul întrebării în timpul negocierilor decât celelalte aspecte. Și așa cum spuneam înainte, uh, ar trebui să fie ceva mai puțin tehnice și să se pună mai mult accent pe motivarea alegerilor, pentru că acest lucru va îmbunătăți cadrul de performanță al programului. Simplificarea Cred că până în ce am constatat până în acest moment a funcționat foarte bine, mai ales conțurile, costurile simplificate pentru fondul de dezvoltare rurală. Putem să le folosim, dar există și un dezavantaj, un punct negativ, pentru că sunt uh, regulamente mult mai multe acum decât uh, în comparație cu perioada anterioară. Sunt foarte multe acte de punere în aplicare și acte delegate. Uh, deci, dacă sunt mult mai multe pagini, asta nu înseamnă că trebuie să fie neapărat mai prost, dar Uh, după cum am auzit și asta, se promovează și utilizarea. Sunt foarte multe reguli, însă extrem de multe reguli, așa că trebuie să le facem mai combinabile, mai flexibile, nu mai utilizabile și să vedem cum putem să combinăm între ele fondurile. În programul nostru am reușit să sporim uh, suma de la 10% uh, la 14%, Uh, am reușit de să folosim uh, acest uh, procentaj într-o manieră flexibilă, dar nu avem deocamdată toate interpretările și toate notele de la comisie și a trebuit să așteptăm destul de mult legat de ultimele acte delegate și ultimele acte de punere în aplicare și nu avem nicio certitudine juridică și astfel se ajunge la întârzieri privind uh, demararea proiectului. E nevoie de certitudine juridică ca lumea să știe la ce se așteaptă și ce anume trebuie să realizeze în proiectul respectiv. În, privește, în ce privește sinergiile, cred că s-au făcut niște îmbunătățiri uh, în programul nostru. Uh, ele combină două fonduri, combinarea este facilitată de legislație, Fondul Social European și Fondul pentru Dezvoltare Rurală, dar fondurile sunt separate din perspectiva contabilității, pentru că aici nu există aceleași posibilități. Cred că am putea să facem niște pași înainte în această direcție și să facilităm sinergia. Și un, încă un alt punct care cumva împiedică sinergia, sunt prea multe mecanisme de livrare care nu au aceleași reguli, care nu au același statut. Deci unii beneficiari încearcă acum să uh, combine Fondul Social European cu alte uh, fonduri dar sinergie, iar sinergia nu este întotdeauna perfectă. Așteptăm o notă de la comisie ca să ne spună cum trebuie facem acest lucru. Uh, lucrurile sunt foarte complicate, dar există și e mai bine decât nimic. Deci trebuie să avem stimulente mai multe pentru a integra utilizarea, mai, mai ales când ne gândim la programele pentru perioada următoare. Instrumentele financiare, înainte de a ajunge la concluzii, după cum spuneam, 11% din 44, deci nu a fost obligatoriu, uh, s-a făcut uh, de bunăvoie, mai ales uh, statele mai bogate ar trebui să fie obligate să folosească o parte din fondurile structurale într-o manieră rotativă, dar am reușit să facem acest lucru noi iar pentru autoritățile locale și regionale ar fi bine dacă ar putea să folosească sinergia între uh, fondurile EFSI uh, și fondurile structurale. Cred că există posibilitatea de a îmbunătăți situația. Bun, ca să rezumăm, Cred că am făcut o treabă mai bună în 2014-2020 ca să avem uh, instrumente orientate către rezultate. Toate instrumentele au funcționat mult mai bine, dar se pot îmbunătăți. Deci există posibilități atunci când uh, merge bine cu materialele care se bazează pe dovezi, deci poate o parte mai mare s-ar, ar fi îndreptată către cadrul de performanță, mai puține restricții pentru instrumentele financiare, să continue focul, concentrarea pe domenii tematice și pe recomandările specifice țărilor, uh, stimulentele pentru sinergie să fie mai armonizate și cred că în felul acesta putem reduce și barierele și trebuie să vedem dacă există plus valoare în cele trei mecanisme de livrare. Cred că în momentul acesta, mai ales în ceea ce privește inovațiile, putem în programul Orizont 2020 și în fondurile EFSI și în fondurile structurale uh, și să vedem dacă există vreo plus valoare uh, reieșită din uh, utilizarea acestor trei mecanisme. Cam asta este ce am avut de spus. Mulțumesc foarte mult. Președinta, mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, domnul Hale, director la Altus în Ungaria. Avem o limită de 10 minute pentru prezentările. Doamne doamnă președintă, stimați oaspeți, stimați eurodeputați, vă mulțumesc că mă pot adresa astăzi dumneavoastră și voi încerca să respect limita de timp pe care mi-ați stabilit-o. M-am ocupat și mă ocup de fonduri europene de vreo 15 ani. Am petrecut două, două perioade de programare complete uh, din 2004 până în 2013. De puțină vreme sunt consultant în diverse state membre și mă ocup uh, de nivelul de sistem. Deci ceea ce vă voi spune se referă și la o perspectivă uh, asupra noilor regulamente. Dacă citim regulamentele, veți fi de acord cu mine că sunt trei aspecte principale în care sunt uh, modificări și inițiative noi. În primul rând, regulamentele se concentrează pe rezultate, pe obținerea de rezultate în contextul 2020. În al doilea rând, uh, abordarea teritorială este întărită, cu oricare ar fi nivelul teritorial, uh, de la nivel macroregional până la nivel de oraș. În al treilea rând, să pună accent pe o mai bună coordonare a fondurilor și pe eficiența gestionării. Cei care aveți uh, experiență cu utilizarea fondurilor structurale o să spuneți că nu e nimic esențial. În perioada uh, de programare anterioară se făcea clar uh, canalizarea fondurilor pe obiective fixe conform cu agenda de la Lisabona. Deci nu e nimic nou din punct de vedere fundamental. Iar abordările teritoriale există, cel puțin strategiile macroregionale existau înainte de 2014. Erau programe specifice pentru regiuni cu un handicap geografic sau regiuni sărace sau pro programul LIDER, de exemplu, uh, a fost predecesorul instrumentului comunitar pentru dezvoltare locală. Au fost programe care uh, se adresau grupurilor vulnerabile, totuși cred că putem spune că acum lucrurile sunt mai detaliate, sunt mai utile, sunt mai multe propuneri metodologice și mai multe puncte de orientare pentru statele membre. Ideea este de a revizui aceste programe. În ce privește coordonarea și eficientizarea gestionării, știm cu toții că simplificarea a fost o chestiune permanentă. Cred că am făcut pași mari în această perioadă, de exemplu, opțiunile de cost simplificate și prevederile uh, privind uh, coeziunea pe internet, adică gestionarea în totalitate în mediul online. Cred că n-am reinventat roata pentru 2014-2020, dar sunt foarte multe evoluții ale unor uh, idei existente și s-au mai rafinat niște instrumente și toate aspectele menționate pe ecran sunt legate unele de celelalte din dorința de a produce plus valoare la nivel european. Ideea ar fi să ne concentrăm pe rezultate. Cum s-a văzut acest lucru în practică? Dacă analizăm programele operaționale, veți vedea că s-a schimbat foarte mult și veți vedea de asemenea că sunt extrem de complicate. Poate vă veți, da, veți vedea că uh, inițial aceste uh, programe operaționale nu există pe hârtie, există în niște baze de date. Dar pentru oameni e foarte greu să le interpreteze în forma lor de pe calculator, în forma lor de bază de date. Poate, eu știu, este un fel de căsătorie neconsumată între două abordări, cea tradițională care se referă la uh, priorități, axe de măsurătoare și programe și al doilea este uh, abordarea care se concentrează pe obiective tematice, pe priorități de investiții și obiective specifice, adică rezultatele programelor. Ambele sunt justificate, ambele sunt necesare. Pe de altă parte, Cred că modul în care a reieșit ceva din această căsătorie, îi descurajează pe cetățeni. Nu prea înțeleg ce facem noi cu programele astea. Și poate că există și un pericol anume pentru că acest cadru de performanță este foarte complicat și complex. Deci introducem uh, niște complicații în procesul de aplicare, pentru că uh, e nevoie de un proces de raportare și monitorizare foarte complex. Deci ideea este, uh, există pericolul de a exagera și pentru următoarea perioadă de programare ar trebui să ne mai gândim la abordarea tehnică și, și la programare. Uh, vreau să fac și o remarcă așa, uh, în paranteză dacă vreți. În ultimii Uh, câțiva ani uh, am uh, fost consultant pentru unele țări candidate din zona Balcanilor în ce privește dezvoltarea regională. Înțelegem, am înțeles destul de bine în regulile celelalte, regulile vechi și în Balcan au fost înțelese, dar cu asta noi nu știu ce se va întâmpla și poate unele o să-și retragă cererea de aderare la Uniunea Europeană. Și acum concluziile. Cred că, în general, există o aliniere cu Europa 2020. Dacă mă gândesc la propria mea țară, prioritățile sunt, s-au schimbat extrem de mult între perioada 2007 și perioada de după 2014. S-au schimbat mai mult decât s-a schimbat țara. În al doilea rând, avem o logică explicită a programării. Programele sunt mai ușor de verificat, sunt pregătite mai bine din punct de vedere tehnic și e clar că până la urmă Comisia a reușit să negocieze eficient cu statele membre, ceea ce înseamnă că Europa 2020 și agenda europeană e prezentă în toate programele din toate țările și Comisia merită să fie felicitată pentru acest lucru. Pe de altă parte însă, sunt uh, multe, multe provocări pentru statele membre. Din câte am înțeles, toată lumea a avut de suferit, mai ales când s-a pus la punct acest uh, cadru de performanță. Au fost o serie întreagă de amănunte tehnice, greu de înțeles chiar și pentru experți. Și cred că lucrul ăsta este arătat și de faptul că procesul de programare a durat cu un an mai mult în comparație cu perioada de programare care a început în 2007 și s-a sfârșit în 2013. Deci poate că data viitoare o să încercăm să accelerăm programarea pentru că pierdem niște timp la începutul programării și o să ne lipsească. Acum, privind către viitor, vreau să spun trei lucruri aici. Pe de o parte, după cum am spus deja, Cred că trebuie să încercăm să simplificăm procesul de programare. Acum am trecut printr-un exercițiu de programare foarte complicat. Am arătat că merge, că funcționează, putem să stabili programe care se concentrează pe rezultate, pe programe de performanță, însă trebuie să le putem explica cetățenilor dincolo de aceste rezultate foarte concrete Uh, așa cum l a menționat uh, comisia, trebuie să le putem explica și altceva. Uh, și apoi, sigur, hârtia are răbdare. Putem să le promitem mare acusare a cetățenilor europeni. Dar, până la urmă, important este ce anume se realizează. Într-un comunicat de presă legat de acest raport, Uh, dat de un reprezentant al Comisiei uh, care spunea că acum uh, mingea e în terenul statelor membre. E adevărat, dar există ceea ce se numește gestiune partajată și Comisia ar trebui să stea acolo în teren și să verifice ce se întâmplă, pentru că sunt o serie de posibilități și de pericole Uh, care pot să abată aplicarea programelor de la ce s-a planificat. Și nu ar trebui să subestimăm acest uh, pericol. Uh, și al treilea punct, o remarcă de natură generală care merge dincolo de ce apare în raportul comisiei. Cred că e o problemă că merge dincolo, nu de ce, se, de ce spune raportul comisiei. Recent, cel puțin în țara mea, ne-am confruntat Uh, cu o dezbatere apropo de ce există politica de coeziune. Și cei mai mulți dintre noi de aici în încăpere suntem de acord că această politică are o misiune dublă. Pe de o parte, instrument de investiții pentru toată Europa și pe de altă parte este un instrument al solidarității. Uh, dar unii dintre participanții la dezbaterea din țara mea au spus E o chestie așa care decurge din faptul că ești membru al Uniunii Europene, nu are nimic special, este dreptul nostru la fondurile astea. Și nimeni nu trebuie să pună niciun fel de întrebare. Cred că trebuie să spunem foarte clar că politica de coeziune este un instrument al solidarității, este un instrument al Uniunii din ce în ce mai apropiate pe care sperăm că și-o doresc uh, europenii și Parlamentul când va discuta ce se va întâmpla până în 2020, să nu uite că politica de coeziune este unul din cele mai importante răspunsuri la întrebările neplăcute cu care ne confruntăm astăzi. Dacă nu arătăm solidaritate, atunci persoana respectivă n-ar trebui să-și arate interesul pentru politica de coeziune. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Următorul vorbitor, expert, ne va prezenta aspecte de mediu și de climă ale politice, de coeziune, doamna Irene Lucius. Sper că nu v-am pocit prea mult numele, spune vorbitoarea, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte, domnilor și domnilor. Aș vrea să profit de minutele următoare ca să subliniez unele aspecte legate de dimensiunea legată de climă și mediu în politica de coeziune și pentru că mă ocup uh, mai ales de noile state membre, o să mă concentrez pe acestea. De ce sunt atât de relevante aceste fonduri europene structurale și de investiții? Pentru că pot crea un cadru strategic pentru crearea de locuri de muncă, organizația pe care o reprezint eu, WWF și ONG-uri și colegii au publicat un studiu acum câțiva ani care a arătat potențialul uimitor al politicii de coeziune pentru crearea de locuri de muncă ecologice. <clears throat> Poate de asemenea să creeze stimulente necesare pentru o mai mare eficiență a resurselor, o economie cu mai puține emisii de carbon, să dea finanțarea de care avem nevoie pentru capitalul natural, Natura 2000 și poate să dea și cadrul adecvat pentru a reduce subvențiile donatoare. Raportul din articolul 16, care e extrem de pertinent acum, ce spune? Spune că investițiile au devenit mai eficace, concentrate, orientate pe rezultat, că patrimoniul natural e sprijinit și că se aduce o contribuție semnificativă la economia cu emisiile reduse de carbon, <clears throat> că CLLD e un instrument puternic în context regional, la abordare mai bine coordonată, importanță deosebită pentru mediu, mediu necunoscând frontiere, <clears throat> cooperarea transnațională, regională e foarte importantă, Spune de asemenea că e nevoie de abordare mai practică, de sprijin concret din partea Comisiei și de acces simplificat. Aș vrea să <clears throat> trec în revistă cu un o critic aceste mesaje. O să încep cu eficacitatea și concentrarea mai mare pe rezultate. Ce ne arată analiza și experiența? Considerăm că în continuare țintele și indicatorii de program de exemplu, pentru Natura 2000 sunt prea generali. Nu dă orientare suficientă pentru a investi în măsuri cu un impact real. Uneori datele privind consecințele lipsesc, hărți ale habitatelor, se energie economisită prin unele măsuri finanțate, ceea ce împiedică o măsurare corectă a rezultatelor și atribuirea pe programe a rezultatelor evaluările strategice de mediu sau alte proceduri de screening, de tăiere pentru proiecte și programe adesea sunt uh, superficiale. Nu identifică suficient de bine daunele pentru mediu, dar nici beneficiile pentru mediu, ceea ce duce la situația în care proiecte care pot reprezenta subvenții dăunătoare, câteva exemple, proiecte de navigație prost proiectate sau de apărare împotriva inundațiilor, care cu tot fi proiectate mai bine și dacă se investesc fonduri, o să aibă un impact negativ. Dar există și exemple pozitive disponibile, utilizate, care pot servi ca surse de inspirație pentru îmbunătățiri lipsește o integrare a biodiversității și a celorlalte elemente. Al doilea mesaj din raport legat de patrimoniul natural, considerăm că fondurile pot să se adapteze mai bine la etapa concretă în implementarea directivei păsărilor și habitatelor, pentru că lucrăm în statele membre care sunt membre de perioade diferite de timp și diverse diferențe care trebuie să fie reflectate adecvat, considerăm că Natura 2000 finanțarea respectivă ar trebui să devină mai specifică, prin urmare, mai orientată pe rezultate și, după cum s-a mai spus, unele elemente de finanțare provoacă daune siturilor sau infrastructurii verzi din Natura 2000 și ceea ce reduce impactul uh, programului în ansamblu. În felul următor, contribuția semnificativă la economia cu emisii reduse de carbon um, e corect din experiența noastră. Regretăm că pentru Europa Centrală și Răsăritană doar 6% din politica de coeziune din fondurile respective se investesc în acțiuni legate de climă, de obicei nu reprezintă mult mai mult sau deloc. Se fac investiții în continuare în proiecte care contracarează țintele și ambițiile de climă. Investiții în drumuri sau în tehnologie bazată pe combustibil fosil. Vedem în continuare <clears throat> că nu există stimulente suficiente pentru energii durabile, tehnologii care să se concentreze pe aspectul durabil, proiecte pe biomasă care sunt preferate pentru investiții fără standarde suficiente de durabilitate care pot duce la efecte contrare ale investițiilor în capitalul natural. Criteriile de durabilitate lipsesc, am spus asta deja, lipsa de integrare, de mainstreaming, pot să fie măsuri bune și solide de atenuare a schimbărilor climatice finanțate dintr-o axă, da? Simulentele de finanțare, să zicem, pentru infrastructura turistică ar putea să nu țină cont de obiectivele de climă. E o șansă ratată care poate fi contraproductivă și ar trebui să fie avută în vedere. Păi CLLD și strategii macroregionale, dacă funcționează sau nu. Ce am observat este că organismele CLLD care se ocupă de măsuri de biodiversitate le lipsește capacitatea de experți pentru a pregăti și implementa și a supraveghea bine programele, de asemenea, selecția proiectelor, procedura nu e suficient de transparentă, ceea ce poate să reducă impactul pozitiv. Când vorbim despre strategii macroregionale, E o lipsă de finanțare pentru proiecte de mediu transnațional. Un singur exemplu, programul transnațional Dunărea alocat doar 71 de milioane de euro pentru mediu, <clears throat> aproape jumătate din uh, interesul exprimat s-a legat de mediu, deci dacă există o nevoie enormă și un apetit pentru cooperarea transnațională privind mediu, dar uh, îi corespunde o finanțare foarte redusă. E nevoie de sprijin mai concret din partea Comisiei, într-adevăr. Adesea vedem o lipsă de capacitate a evaluatorilor de proiect și a punctelor focale de a evalua proiecte de biodiversitate și climă. Sprijinul Comisiei aici ar fi extrem de valoros din câte înțelegem noi, e o nevoie deosebită de schimb de cunoștințe privind metodologii bune de mainstreaming, cu exemple foarte bune din Bulgaria, valoroase dacă s-ar schimba și cu alte țări, cu o facilitare a comisiei pentru acest schimb de experiențe și cunoștințe. E nevoie de acces simplificat? Credem că da, mai ales pentru ONG-uri, prefinanțarea pentru multe ONG-uri mai mici, E o mare problemă. Din experiență am văzut că e o povară deosebită pentru astfel de proiecte. Uneori nu e nicio posibilitate, de exemplu în Ungaria, ca instituțiile să ceară fonduri pentru că finanțarea pentru biodiversitate e rezervată pentru direcțiile parcurilor naționale, aspectele birocratice împovărătoare în implementare, la care m-am referit deja, ceea ce înseamnă mai puțin timp disponibil pentru bună implementare și pentru monitorizare. Câteva idei de ce sunt importante ONG-urile ca factori implicați. Avem dreptul să votăm la Comitetul de Monitorizare. E un progres real. Putem avea un rol mai important, să subliniem dacă vedem Mm, subvențiile donatoare, în pregătire putem juca și rol de consiliere, putem facilita implicarea altor grupuri de factori implicați. N-am acum timp să intru în amănunte, dar sunt și exemple bune. În concluzie, recomandările acum. Considerăm că programul ar putea să sau fondurile să aibă mai mare eficacitate, să se concentreze mai bine, îmbunătățind logica de intervenție, adesea referințele din acordurile publicate sunt prea vagi și astfel uh, împiedică identificarea și stimularea unor proiecte bune țintite și indicatorii de rezultat trebuie să se îmbunătățească mai ales pentru climă și biodiversitate și Controlul public ar ajuta prin publicarea de informații în timp real. Concentrarea pe Natura 2000 e foarte bună, ar trebui să se mențină, dar și aici saluta o abordare mai adaptată la nevoile diferite ale siturilor Natura 2000. CLD e o abordare foarte importantă, dar trebuie să includem pe experți în aspectele de mediu și, de asemenea, transparența în selecție are nevoie de îmbunătățiri, să se aloce mai multe fonduri pentru dimensiunea de mediu a programelor transnaționale, să nu se mai dea subvenții pentru tehnologii legate de uh, carburanți fosili sau drumuri, mai multe proiecte de energie regenerabile, dar numai dacă nu au impact negativ asupra mediului natural. Și, de asemenea, un sprijin mai uh, concret, practic, din partea Comisiei ar fi benefic, de exemplu, pentru schimbul de informații despre integrarea aspectului de climă, biodiversitate, asistență tehnică pentru implicarea ONG-urilor și, un ultim punct, accesul simplificat ar fi de ajutor, în special pentru ONG-uri. Mulțumesc! președinta, mulțumim și noi. A fost o intervenție interesantă. Acum urmează domnul Gorzelac. V-am pronunțat cât de cât bine numele, foarte bine. Directorul Centrului pentru Studii Europene, Regionale și Locale de la Universitatea din Varșovia, Polonia. Doamna președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că m-ați invitat. Nu e foarte ușor să vorbești în fața unui public atât de distins. O să vă vorbesc despre fondul problemei, ceea ce se întâmplă în Europa Centrală și Răsăritană, în noile state membre. Cum poate să continue politica de coeziune la îmbunătățirea șanselor acestor țări să fie mai competitive în economia globală deschisă. În primul rând, să ne uităm la acest grafic unde vedem că după 1990 au avut destul de mare succes. Majoritatea au avut creștere, unele chiar și-au dublat PIB-ul. Exact un drum mai ezitant uh, în transformările postcomuniste, dar în ansamblu reușita există. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat după aderare, o să vedem că e un succes mai mare în Europa Centrală și Răsăritană chiar și statele care au dus-o cel mai prost acolo, e mai bine decât uh, cele care stau cel mai prost în Europa Occidentală în ce privește creșterea PIB-ului. Iar Slovacia și Polonia au uh, scăpat de problemele de care s-au lovit restul familiei europene și rata de creștere a fost mai mare decât în alte părți, chiar mai mare decât în Suedia sau Austria, care erau uh, lideri în partea occidentală a Uniunii Europene dar poate dureze la nesfârșit. Asta e o întrebare pe care am pus-o în cercetare. Am uh, avut un uh, proiect uh, legat de coeziune în programul cadru 7 în Europa Centrală și Răsăritană și răspunsul e nu, nu poate dura la nesfârșit pentru că sunt unele provocări cu care se confruntă țările din Europa Centrală și Răsăritană. În primul rând, reușita lor s-a bazat pe resurse externe, în special FEI, inovația nu s-a dezvoltat suficient, cu excepția Sloveniei, stau în partea de jos a ierarhiilor legate de inovativitate. Sursa externă a competitivității pe care ne bazăm succesul, o forță de muncă ieftină și costul de producție mic se reduc treptat, concurenții sunt uh, în apropiere, Ucraina, Orientul îndepărtat și provocarea demografică, uh, rate mici de spor natural, societatea în îmbătrânire, presiunea asupra sistemului de pensii care se poate prăbuși, nu sunt unici în Europa. Sunt și alte state membre care se confruntă cu asta, dar e o dimensiune periculoasă provocarea de mediu. <clears throat> și întrevorbitoarea se referi la asta, avem mari probleme cu mediul și nu insistăm suficient pe această parte importantă a dezvoltării. Capcana venitului mediu. Înseamnă că e dificil să ieși din acest uh, venit mediu de aproximativ 15.000 de dolari pe cap de locuitor, pentru că avem nevoie de in, inovativitate, să ne bazăm creștere pe modele diferite de dezvoltare pe care încă nu le-am atins. Acum să vedem în ce măsură <clears throat> acordurile de parteneriat uh, trecute pe hârtie, în ce măsură aceste chestiuni sunt și implementate în propriile strategii în implementarea politicii de coeziune. În primul rând, se pune un accent prea mare pe infrastructura dură. În teorie, acum, toate evoluțiile noi, de fapt, nu se ține cont de faptul că e nevoie de infrastructura soft, de instituții, de abilități, atitudini, capitalul social. Asta devine tot mai important. Ne concentrăm sau uh, împrăștiem fondurile de coeziune. E mai mult o dispersie decât o concentrare și avem exemple și în țările occidentale din Sud, care au eficiență redusă în utilizarea politicii de coeziune. Într-o anumită măsură, repetăm aceeași eroare. Într-o anumită măsură, pentru că e o atitudine tot mai mare ca toată lumea să beneficieze de forma politicii de coeziune. Și o să revin puțin mai târziu. Acum, în ce privește aplicarea în cercetare de dezvoltare, se pierde eficiența, dar dacă avem aceste strategii bazate pe loc, se ajunge la o divergență teritorială. E o întrebare încă nesoluționată, cum să promovăm politica în cercetare și dezvoltare. Pe ultimul rând, din această imagine, ceva important, nu știm care sunt uh, relațiile dintre teritoriu, unități teritoriale în domeniu, între politica de coeziune și politica agricolă comună. Aș, m-aș hazarda să spun că de multe ori se contrazic una pe alta. Și voi reveni puțin mai târziu. În unele țări, ca și țara din care vin eu, e o reticență în ce privește eliminarea carbonului. Acum ne luptăm cu morile de vânt la propriu, cu centralele eoliene, pentru că apărăm cărbunele, ceea ce e o greșeală, dar se face aceste greșeală nu doar în Polonia. Importăm multe automobile vechi în loc să cumpărăm automobile noi și asta e o problemă care contribuie la creșterea poluării și în unele cazuri e chiar vorba de investiții excesive pe plan local. Unele unități de purare a apelor sau de canalizare sunt uh, puțin utilizate din cauza dispariției populației în unele zone structuri eh, clădite cu bani de fonduri de coeziune care în loc să devină active devin pasive și trag în jos localitățile care nu mai pot eh, intra pe o traiectorie de dezvoltare rapidă. Piața muncii, ocuparea forței de muncă a femeilor e mai eh, redusă în acest domeniu, mai mică decât în alte zone cheltuim mai puțin pe politici legate de forța de muncă decât în celelalte state membre și nu avem nu am dezvoltat suficient uh, învățarea pe întreaga durată a vieții, care ar trebui să fie una dintre țintele politicii de coeziune intensificată de politica noastră. Și apoi în unele state membre e o problemă legată de dezavantajele multidimensionale pentru populația de romi nu doar pe plan social, ci și etic și economic, probleme care încă nu au fost rezolvate și într-o anumită măsură s-ar putea chiar să se exacerbeze și să contribuie la migrație. Convergența instituțională. Am descoperit în cercetările noastre că progresul în uh, instituții s-a oprit după 2003. A spus, da, acceptăm să ne pregătiți și apoi progresul în instituție, în management a fost mai lent decât a fost înainte de aderare. Ceea ce s-a întâmplat um, și s-a constatat în studiul nostru legat de instituții. E un sindrom al dependenței de ajutor pe care l-am dezvoltat nu doar noi, ci toate programele internaționale și exemplele acestea legate de ajutor și acest sindrom al dependenței de ajutor, acum 20 de ani, l-am uh, întâlnit în Portugalia și între timp l-am importat în Europa Centrală și de Est. După cum știți, Portugalia e cea mai dependentă țară de bani europeni în investiții publice. Apoi vin țările din Europa Centrală și răsăritan. Această dependență de ajutor, acest sindrom ne <clears throat> împiedică să profităm pe deplin uh, în viitor, să ne luăm viitorul în propriile mâini și să îl lăsăm uh, tot pe socotele Uniunii Europene. E o problemă psihologică, un pericol social și psihologic. Asta e psihologia socială a politicii de coeziune, cum îi spun eu. Poate specialiștii în sociologie sau în psihologie ar putea să detalieze. E un fel de dominație a strategiilor la nivelul Uniunii Europene și o percepție că banii europeni sunt niște bani mai ușor de obținut, ceea ce e o atitudine periculoasă. Îmi pare rău că am atitudine această critică, dar uh, cu asta mă ocup, uh, în asta mă specializez și recunosc întotdeauna că sunt progrese mari în țările noastre, mulțumită politicii de coeziune și politicii agricole, da? întotdeauna îmi place să spun da, numai că și spun și ce nu merge bine. Și aceasta e prezentarea mea de astăzi. In partnership agreements, what's acordurile de parteneriat <clears throat> nu conțin neapărat uh, toate aceste elemente, dar există o convergență regională. Trebuie să vedem acest proces de construcție de metropole. Cer scuze, ar trebui să-mi opresc telefonul. Dar oricum mă apropiam de sfârșit. Ar trebui să lucrăm la un schimb de atitudini psihologice. Avem un proiect acum cu Orizont și vom uh, verifica atitudinea societăților, statelor membre față de politica de coeziune <coughs> în toate statele membre. Poate că peste un an și jumătate vom avea concluzii mai ferme. Evaluarea ar trebui să fie substanțială, mai puțin formală. Și de ani de zile tot spun că evaluarea ar trebui să fie integrată. Adică nu ar trebui să evaluăm separat ISDF, politica agricolă comună, politica de coeziune și așa mai departe. Trebuie să vedem ce se întâmplă la nivel local și cum funcționează toate aceste intervenții împreună, la fața locului. Metodologia există. Problema însă este că dacă vorbim de efectul de stocare în ministere, avem același efect și în comisie. Hmm. Însă acest lucru va fi depășit deja la acest nivel. Politica de coeziune nu trebuie să-și piardă perspectiva strategică, nu poate fi considerată ca un mecanism uh, cu privire doar la anumite subiecte care apar fie la nivel domestic, fie internațional, iar țările din Europa Centrală și de Est trebuie să profită de astfel de elemente precum facilitatea Connecting Europe și mulțumesc, mă bucur că există astfel de activități și exerciții. Mereu va exista și o obiecție din partea statelor membre care se, statele membre care se simt date la o parte sau trecute cu vederea S-ar putea ca aceste politici să nu fie tocmai beneficiu beneficiu pentru noi, scuze. Și există și obiective strategice care nu trebuie să fie mecanice sau deterministe. <clears throat> nu trebuie să fie obligatorii la același nivel pentru toate regiunile. Acestea sunt uh, diferite Am vorbit despre specializare, dar în anumite țări avem nevoie de despecializare înțeleaptă pentru că anumite regiuni sunt blocate într-un sector ineficient și despecializarea ar trebui să meargă înaintea specializării. Ar trebui să avem o atitudine mai relativistă. Mulțumesc! Mulțumim! Iată, acestea au fost prezentări ale invitațiilor noștri. A fost într-adevăr foarte interesant și util. Și acum voi da cuvântul membrilor. Domnule Van Nistelrooy, în scenariul nostru veți lua cuvântul la sfârșit, dacă sunteți de acord. Întrebarea, prima întrebare ar fi dacă primim toate aceste prezentări și înscris. Da, sunt distribuite deja. Bine, mulțumesc. Vor fi circulate după întâlnire. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. Deci nu am voie să pun întrebări. Voi fi doar ultimul. Nu sunteți exclus. Aveți un rol foarte important pentru a pune ultimele întrebări și a face ultimele observații. După ce vom uh, vedea răspunsurile. Sau vă dau cuvântul acum. Da, sunt întrebări, nu sunt concluzii. Am învățat mult despre despecializare despre psihologia politicii de coeziune, despre capcana venitului mediu. Sunt lucruri la care trebuie să mă gândesc așadar, vă mulțumesc. Dar am și câteva întrebări. Nimeni nu a vorbit de gestiunea distribuită. Gestiunea distribuită care e tipică și diferită de Orizont 2020. Mai puteți spune ceva în acest sens? Unii spun că ar trebui condusă de sus, de la Bruxelles, programele, alții cer mai puțină birocrație și așa mai departe. Iar cât privește cooperarea teritorială, am văzut ce ați spus despre zona Dunării. Subiectul e interesant. Dacă ai o zonă mai mare, e mai greu să ai intervenții punctuale, concrete. Și s-ar putea să învățăm ceva despre cooperarea teritorială. S-ar putea să fie o întrebare pentru toți vorbitorii. Și a treia întrebare, cooperarea interregională. Când am început această perioadă, ne-am creat cadrul comun uh, în plus, pe lângă regulament, atunci ne-am gândit ce ar putea face regiunile pentru a coopera. Pentru ca o parte a fondurilor să fie cheltuite în uh, specializare înțeleaptă, cooperare și mai departe. Și nu s-a prea întâmplat, chiar sub medie. Puteți spune ceva în acest sens? Și ultima observație, în ceea ce privește nivelurile. Colegul din țările de jos a spus că unii cheltuie mai mult pe anumite obiective ca fondul social. În țările de jos avem guvernul țării care și dumneavoastră lucrați la nivel regional. Ne puteți spune cum puteți folosi asta? Sunt bani descentralizați, dați regiunii dumneavoastră sau cum funcționează? Da, iată câteva întrebări pe care mi le-am pus. Domnul Pirinski, mulțumesc, am și eu câteva întrebări, dar vreau să spun foarte clar, uitându-mă la orar, spuneți că avem timp până la 18 și 15 pentru întrebări și răspunsuri. Adică mai avem jumătate de oră acum, de acum? Bine. Nu vreau să răpesc eu din timpul membrilor acestei comisii, însă aș dori să menționez trei lucruri, trei subiecte, poate că unii dintre vorbitori vor dori să elaboreze. Întâi, această întârziere în adaptare, vorba de regulament, de dispozițiile comune și celelalte, uh, Înțeles că există semne clare, nu sunt în funcțiune toate regulamentele. Domnul Van Rack cred că a spus acest lucru. În acest sens, vedeți că ați considera că există riscuri de acum și până la sfârșitul programului în implementare? Sunt uh, lipsuri care ar trebui recunoscute la timp și tratate. Domnul Van Rack s-a mai referit și la anticondiționalități care trebuie atinse până la sfârșitul acestui an și spune că Comisia le poate considera un bun motiv de suspendare. Iar regulamentele au venit târziu. Și atunci ne-ar fi rezonabil să ne gândim la sfârșitul acestui an Poate aceste lucruri ar trebui reanalizate. Poate ar trebui să dăm posibilitatea unei uh, implementări corespunzătoare. Și în ultimul rând, o întrebare mai generală. Ultimul vorbitor a, a vorbit de politica de coeziune. Primul a vorbit de investiții și așa mai departe. Despre ce vorbim când vorbim de contribuția fondurilor structurale. La ce? Am avut al doilea vorbitor, spune doamna președinte, care a spus că e o politică despre investiții și solidaritate. Da, voi trage eu concluziile la sfârșit. Mulțumesc. Continuăm cu întrebări din partea domnului Nilsson. Mulțumesc, voi vorbi desigur în suedeză. Să vă spun câte ceva despre experiența mea din Suedia. Au fost, uh, au fost prezentări interesante aici. În viața mea anterioară am fost primar. Am uh, lucrat în dezvoltarea regională în anii 90 în regiunea de unde provin. S-a spus astăzi că am avea nevoie de programe mai simple. În experiența mea, de multe ori uh, am constatat că lucrurile trebuie simplificate, dar nu dorim să implicăm prea mulți în activitățile acestor programe, însă în experiența mea, cu cât implicăm pe mai mulți în aceste activități, Adică și nivel local, și comunal, și regional, nu doar cel național, ci și actori implicați, parteneri sociali, economia și așa mai departe. Transpunerea e mult mai bună pentru că sunt implicați toți. De aceea mă tem un pic când se spune că trebuie simplificat. Mă tem că atunci primim uh, indicațiile de sus și cei de jos nu le vor uh, adopta. Doamna Maletici, mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentările minunate. Ați constatat multe lucruri, obstacole în uh, implementare și ați mai menționat uh, Ați constatat aceste lucruri în studiul dumneavoastră în țările din sud-estul Europei. Avem o capacitate instituțională chiar mai scăzută față de perioada de preaderare. Peter, tu spuneai că ai constatat că avem dificultăți în a ne concentra pe rezultate în practică și că programele au o structură foarte complexă, că avem dificultăți în identificarea rezultatelor și așa mai departe. De multă vreme mă întreb cum, se, cum s-a ajuns aici, cum de avem atâtea dificultăți. Și mie mi se pare că cu fiecare revizuire se introduc elemente noi și unele țări nu reușesc să țină pasul cu toate noutățile introduse. Acum, pentru perioada 2014-2020, am introdus indicatori de performanță, bugetul adaptat, ne concentrăm pe rezultate și alte lucruri. Și în diferite state membre avem diferite metodologii. Unele se bazează pe bugetul de cheltuieli, nu au bugetare de pe performanțe, sigur că au dificultăți atunci în a merge pe politica de coeziune și în special dacă mă gândesc la acest uh, principiu important al regionalității și trebuie cofinanțat din bugetul național, mi se pare că ar trebui să schimbăm ceva și să influențăm aceste schimbări la nivel național însă cu metodologie cu politici naționale cu privire la buget și cum trebuie gestionat bugetul. Dacă nu facem bugetul în funcție de program și nu ne orientăm pe rezultate la nivel național, nu va fi ușor să respectăm cerințele stabilite la nivelul politicii de coeziune. Probabil că ar trebui să facem ceva în acest sens împreună. Comisie, state membre, experți, toată lumea. Știu că tu, Peter, ești foarte activ în multe țări. Probabil că ai uh, chiar mai multă experiență. Și apoi, domnul Gorzola, care se referea la sindromul dependenței de ajutoare de subvenții. Am văzut foarte mulți antreprenori care astăzi nu mai doresc să folosească fondurile europene pentru că spun că regulile sunt atât de complexe numărul de pagini care explică cum ar trebui implementate programele sunt atât de mari încât devine prea scump să fie folosite. Deci nu mai sunt bani ușor de obținut, bani europeni, nu. Câteodată ei spun că în funcție de principiile ajutorilor de stat au o rată de cofinanțare foarte mică, 35 până la 45%, dar din cauza faptului că folosesc fonduri europene, nu pot obține dobândă scăzută pentru restul sumei necesare. Și atunci când calculează totalul final, să ajung pe minus. Dacă iau doar împrumuturi, ar putea obține dobânzi mai scăzute și n-ar mai trebui să se, să-și bată capul cu toată hârțogăria. și atunci ajung pe minus până la urmă. Așadar, nu sunt sigură că în aceste țări mai depindem atât de mult de subvenții. Mulțumesc, domnul Rope. Pakankamai įdomi ir svarbi tema ir. Eu cred că e un subiect uh, foarte interesant și vine la momentul potrivit, pentru că programul pentru anii următori este în lucru și acum, iată, putem interveni și putem îmbunătăți. Dați-mi voi așadar să fac câteva observații și să adresez câteva întrebări. Aș dori să vă întreb următorul lucru. S-a vorbit mult aici de fondurile europene. Dar uh, am vorbit ca și când ar fi date spre absorpție. Eu însă cred că această tendință care există în unele state membre, noi trebuie să ne asigurăm să ne uităm cui, ale cui sunt aceste fonduri și cine răspunde pentru ele. Dacă sunt europene, încerc să le cheltui, dar dacă sunt de la bugetul național, încerc să nu le cheltui încerc să le pun deoparte și, pe de altă parte, dacă nu sunt cheltuite, sunt luate de la organizațiile municipale. Și atunci nu există încurajări pentru economisirea banilor. Ei fac tot ce pot pentru a cheltui toți banii și apoi văd ce rezultate au. Anumite state membre au diferite gestiuni de fond. Unele uh, gestionează centralizat, ca Lituania. Alte țări sunt semi-centralizate și mai există un al treilea grup de țări foarte centralizat. Întrebarea este ce grup de țări ar dă cele mai bune rezultate. Și vorbesc de rezultatele finale, de performanța proiectului, de satisfacția societății s-a spus că autoritățile locale și regionale nu se implică întotdeauna în acest proces la timp. N-aș vrea să fiu de acord, pentru că e problema autorității centrale. Aceste autorități trebuie să se implice de la început și trebuie să se asigure de beneficiile maxime. Mă gândesc la programe tip LEADER, care sunt subîmpărțite foarte clar – Poate că așa ar trebui să facem și în politica de coeziune. 50% să reprezinte venitul comunității, 15% de la municipalități, 15% de la eh, operatori economici și așa mai departe și restul trebuie creat pentru, eh, folosit pentru crearea de locuri de muncă, partenerii trebuie să ajungă la un acord. În politica de coeziune există prea multă libertate pentru statele membre iar când situația e mai centralizată, avem proiecte centralizate, criticate apoi. De asemenea, e important să avem mai multă transparență, deschidere, cooperare cu diferitele sectoare care să asigure această transparență pe care o căutăm mereu. Apoi direcția de investiție. S-a spus că am investit prea mult în proiecte din trecut sau în uh, combustibili fosili. Trebuie să promovăm proiecte de tip nou, regenerabile sau alte proiecte inovatoare. Și încă o observație despre competitivitate. Acest subiect e foarte important. Franța a luat acum o decizie cu privire la un salariu minim pentru transportatorii din diferitele state membre. Fiecare stat membru are propriile circumstanțe, există diferite impozite, diferite venituri, diferite cheltuieli și competitivitatea diferă. De aceea trebuie să ținem cont și de aceste aspecte. Mulțumesc. Domnul Van Miltenberg. Foarte pe scurt, pentru că trebuie să existe timp ca și prezentatorii să răspundă. Am o întrebare. Comunicarea trebuie să se refere și la rezultatul negocierilor privind acordurile de parteneriat. Parlamentul uh, European se referă la guvernanța cu mai multe nivele. Ce părere aveți dumneavoastră? A fost preluat acest concept și cum a fost uh, pus în aplicare? Mi-a lipsit din analiza comisiei analiza acestui proces. Deci poate ne spuneți dumneavoastră ce părere aveți despre acest aspect. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Înainte de a da cuvântul experților să răspundă la întrebări, voi da cuvântul domnului Van Bosch de la Comisia Europeană să reacționeze. Vă rog, domnul, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Apreciem cele patru prezentări făcute aici, fiecare având uh, un element central diferit. Vreau să fac câteva comentarii scurte. În primul rând, raportul nostru este doar o imagine a ce s-a întâmplat după negocieri. Între timp, uh, au mai avut loc evoluții și am văzut că aceste negocieri și regulamentul în sine se va dezvolta în viitor. Am identificat dificultăți legate de condaționalitățile exante. Ne ocupăm de acest lucru, ținem cont de acest lucru în ceea ce privește uh, discuțiile despre viitor și în ceea ce privește poziția de după 2020. Am reținut din uh, prezentarea domnului Van Rock că s-a pus accentul de combinația între EFSI și ESIF. Nu analizăm în primul rând sinergiile, ci complementaritatea. Sunt instrumente diferite care trebuie să rămână diferite, dar combinația trebuie să fie mai eficientă. Suntem de acord. Deci știm că trebuie să facem multe lucruri pentru a îmbunătăți complementaritatea între cele două tipuri de fonduri. Domnul Van Heil, nu e vorba numai de o misiune dublă a politicii de coeziune, ci de o misiune triplă, aceea de a construi capacitatea și de a pune în aplicare mai bine uh, investițiile. construirea capacității este esențială apropo de cele spuse domnul Van Nistelrooy, eh, iar gestiunea partajată este ține exact de punerea lor în aplicare și sperăm că vom putea să continuăm cu acest regim în viitor. Apoi mai am de făcut un comentariu. Este adevărat că avem întârzieri, eh, avem întârzieri pentru că s-a adoptat târziu regulamentul și pentru că uh, au apărut elemente foarte, foarte noi în acest nou regulament, uh, ceea ce uh, um, întârzie foarte mult uh, programul, nu? E vorba de condiționalitățile exante, de concentrarea tematică, Uh, nu e o critică, dar trebuie să ne ocupăm de acest lucru, trebuie să ne pregătim mai bine și nu trebuie să lăsăm deoparte îmbunătățirile politicii pe care le-am realizat în conformitate cu nou regulament. Dar sigur, noutățile acestea uh, creează întârzieri uh, la nivelul european și la nivelul statelor membre. Iar sigur că a avut de suferit punerea în aplicare. N-am ajuns la sfârșitul acestei povești, vorbim de condiționalitățile exante, semnarea autorităților, procedura de contabilitate și apoi cadrul de performanță care apară cu acel control al elementelor de referință în 2017. Deci trebuie să facem acest lucru cât mai repede cu putință. Cam asta ar fi ce am avut noi de spus. Vă mulțumesc foarte mult și apreciem foarte mult această discuție. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, doamnă și domnilor, doriți să răspundeți în ce ordine, în aceeași ordine? Domnul Van Rock. Da, mulțumesc. O să încerc să răspund la câteva întrebări. Întrebările domnului Van Nistelrooy are dreptate. Nu vedem prea multe din efectele posibilităților interregionale Uh, ele nu au fost foarte incluse în uh, programele regionale. În exemplele noastre sunt mai mulți parteneri, mai mulți beneficiari din, uh, la nivel național, deci poate scopul ar fi fost să avem mai mulți parteneri internaționali în programele naționale și regionale, ceea ce nu s-a realizat. N-am făcut o cercetare, n-am nicio analiză pe această temă. Cred că cooperarea internațională se face la alt nivel și nu este cunoscută și nu se știe că e posibilă și la nivel regional, al programelor regionale. Nu există obstacole, sunt 50% care pot fi folosite, de, deci e o mare parte din bani care poate fi folosită. Ar fi interesant de văzut dar nu se folosește foarte mult parteneriatul internațional în programele noastre regionale. Apoi ați întrebat uh, cum uh, lucrăm cu fondurile sociale. În Olanda există un program pentru Fondul Social European uh, se adresează unor patru orașe mari care primesc sume mari de bani ca beneficiari din programul național și apoi uh, folosesc, uh, îi folosesc în programe uh, individuale împreună cu fondurile europene funcționează foarte bine, avem un ghișeu unic, nu avem același regulament, nu avem aceeași modalitate de raportare, dar le putem uh, folosi, cum spuneam, la acest ghiceu unic și primările primesc aceste contribuții pentru ATA, uh, ceea ce este foarte important. E un pas bun pentru a combina acești pași. Domnul Pirinski, a întrebat uh, dacă ce facem în situația în care nu au fost îndeplinite condiționalitățile exante la sfârșitul acestui an. Au fost foarte puține situații, ale noastre au fost îndeplinite. Nu suntem în această situație dar cred că uh, se poate uh, opri furnizarea fondurilor, uh, nu se poate scoate din funcțiune proiectul respectiv dacă se întâmplă acest lucru. Sau, eu știu, se poate prelungi termenul pentru ca ei să îndeplinească condiționalitățile exante. Dar noi, nu, ca țară, nu ne confruntăm cu această situație. Centralizarea versus decentralizarea, s-au făcut comentarii privind gestiunea partajată. Cred că pentru inovațiile regionale, în cazul nostru, cea mai bună manieră de a face acest lucru este abordarea de jos în sus. Nu avem nevoie de două cereri uh, foarte stricte, cereri de oferte foarte stricte. Dacă se face doar la nivel național, posibilitățile sunt limitate. Noi am făcut cercetări științifice uh, și știm că o inovare deschisă se face mai bine în contextul descentralizării. Da, sigur, există și alte experiențe și sunt de acord uh, cu comentariul Comisiei Europene. EFSI și ISIF trebuie să fie complementare. Sigur, am uh, folosit cu termenul greșit, dar scopul este același. Mulțumesc. Domnul Hale. Mulțumesc foarte mult. S-au pus întrebări foarte interesante, s-au făcut observații interesante. O să încerc uh, să fiu scurt pentru că și eu trebuie să prind un avion. În primul rând, natura politicii de coeziune. Ce este? Cred că, că trebuie să clarificăm uh, faptul că această politică este în primul rând nu un dar, nu e o compensare pentru deschiderea piețelor, este o investiție o investiție în propriile noastre țări ca state membre și în o investiție în Uniunea Europeană. Și cred că pe anumite fronturi, în anumite dezbateri politice, acest adevăr de bază este pus sub semnul întrebării, este provocat și noi trebuie să reacționăm. Nimeni din Europa nu poate să considere politica de coeziune dar ca o grămadă de bani fără să adere la obiectivele ei. Eh, dacă e așa, atunci trebuie să existe o dezbatere și trebuie să apară și un cartonaș roșu. Mi se pare foarte greu, nu? Eh, să văd eh, asemenea, eu știu, postere despre investiții europene în care nu sunt pomenite instituțiile europene. În multe din țările noastre, uh, Uh, nu există un grafic micitor mic în rapoartele comisiei care spune că 60-70% din investițiile publice vin din fondurile europene, cofinanțarea europeană. În ultimele două săptămâni în țara mea dezbaterea arată că o să fie creștere zero uh, sau o creștere negativă dacă n-am avea fondurile europene ce se întâmplă când mă uit la știrile, la știri în fiecare seară, nu apare nimic despre Europa. Cred că aici apare o provocare la adresa principiilor fundamentale ale politicii de coeziune și la adresa valorilor principale ale Europei și trebuie să discutăm. De aceea uh, e important să clarificăm ce este politica de coeziune. Și apoi, a mai fost o întrebare Uh, apropo de această contradicție dintre parteneriat și guvernanța la mai multe niveluri. Nimeni n-a vorbit de simplificare în sensul acesta, în sensul că ar trebui să scăpăm de parteneriate și de monitorizare. Eu personal întotdeauna uh, am uh, susținut ideea abordării teritoriale și în momentul în care noi am pus la punct primele comitete de monitorizare în 2004 pentru primele programe cu fonduri structurale, societatea civilă uh, era deja organizată. Deci nu, nici nu ne-a trecut prin cap că putem să facem altfel. Nu spun că în toate țările e așa sau e altfel, dar pentru mine a devenit a doua natură și important este eficiența. Când vorbim despre simplificare, nimeni nu vrea să scape de aceste elemente. Totuși, încă o dată, vreau să mai spun ceva. Cu tot respectul cuvenit față diferitele sisteme și uh, sisteme constituționale din statele membre, trebuie să insistăm asupra nivelului acesta de gestionare mult, la mai multe niveluri. Există posibilitatea de a implica orașele, regiunile la, la toate nivelurile la care dorim, fără să avem discuții politice foarte grele să le folosim. Nu toate țările fac acest lucru. Sunt elemente cum uh, ar fi investițiile teritoriale integrate, care n-ar fi posibile fără acest lucru. În țara mea am văzut o evoluție inversă, dacă vreți, în ceea ce privește participarea regională. E o chestiune politică, dar pe mine nu mă mulțumește. Și apoi uh, dificultatea privind bugetarea, punerea în aplicare. Uh, sigur, e adevărat că planificarea multianuală uh, în buget este un element uh, important al administrației publice și pentru mine este un element important al reformei financiare. În toate țările balcanice, în Croația, de exemplu, este o chestiune care e avută în vedere și există un consens foarte clar la nivelul profesioniștilor că e nevoie de bugetare multianuală mai ales dacă vorbim de investiții publice și atunci vorbim și de programare. Același lucru se întâmplă și cu politica de coeziune. Cred că nu poate fi gestionată uh, cu orice fel de sistem de bugetară. Uh, nu uh, cea mai proastă soluție ar fi, uite, bugetul funcționează așa cum funcționează, dar pentru politica de coeziune trebuie să avem alt uh, buget. La noi s-a înțeles că fondul acesta ajută la investiții, nu cred că trebuie să economisim aceste fonduri. Să... E o politică de investiții. Trebuie să investim banii ăștia cât mai repede cu putință, pentru că altfel nu o să dea profit Ideea este să investim cu înțelepciune. Deci dacă cineva are probleme de absorpție sau cineva irosește banii, asta înseamnă că există o slăbiciune a structurilor naționale. Și trebuie să existe modalități de a uh, găsi, uh, de a, de a vedea dacă cineva complică sau pune prea multe regulamente în calea acestor investiții din fondurile structurale. Sunt întotdeauna mai multe proiecte decât bani sunt, deci nu trebuie să ne uh, să insistăm, să, să ne temem să insistăm asupra unei maniere economice de a folosi banii. Mulțumesc foarte mult. Doamnă, doriți să răspundeți la aceste întrebări? S-au menționat câteva chestiuni legate de prezentarea mea. Prima, s-a referit la acordurile de parteneriat. Nu, ni se pare că e un progres și prin procesul de negociere a acordului de parteneriat, uh, ONG-urile au avut posibilitatea să uh, joace un rol important în ce privește mediul și clima. Poate că am fost prea optimiști, prea plini de entuziasm uh, apropo de ce înseamnă în final. Dacă la bază nu se află o logică consecventă a intervenției, care să fie urmată peste tot în programele operaționale. În general, acordurile de parteneriat uh, reprezintă un pas înainte. Și al doilea aspect a fost cel care s-a referit la cooperarea uh, teritorială internațională, dacă asta înseamnă uh, o concentrare mai mică sau nu. Dacă vorbim de programele de cooperare pentru mediu, depinde de obiectivul pe care vrem să-l atingem un exemplu de ar fi un proiect care este în preparare pentru regiunea Dunării, uh, țările din zona Dunării să colaboreze pentru a identifica moduri uh, de a limita inundațiile. Orice se face și se planifică într-o țară are efecte asupra celorlalte țări. Deci numai prin colaborare și printr-o strategie eh, comună se pot vedea niște efecte. Deci se vede foarte clar că sunt obiective clare, măsurabile, care pot să apară și în context internațional. Mulțumesc, domnul Gorjelac. Uh, abordarea față de investiții. Problema este în ce investim. În nivelul de trai și mulțumirea cetățenilor sau în competitivitatea viitoare și puterea de inovație viitoare și poziția noastră ca grup de țări în economia globală. Uh, până acum uh, am investit în mulțumirea cetățenilor mai mult decât în competitivitatea și capacitatea de creștere și dezvoltare pentru viitor. Facem o deosebire între efectele pe partea cererii, care sunt temporare, sigur sunt vizibile, și efectele pe partea furnizării, care reiesc din faptul că uh, Uh, e vorba de un sistem care este eficient din punct de vedere economic. Studiile de micro și macroeconomie arată uh, acest lucru și arată că uh, efectul pe partea cererii este mai mare decât efectul pe partea ofertei. Îi mulțumim pe cetățeni, facem școli, facem una, facem alta, dar uh, nu arătăm prea multă inova- spirit de inovație și nici nu acționăm în sensul competitivității. Mă gândesc, eu știu, la... Sunt unii care spun că până la un anumit nivel de dezvoltare există capital uh, uman suficient, dar dincolo de asta e nevoie de alt capital, de capital capitalist dacă cel care administrează banii publice nu are încredere în cel care administrează banii, dacă întreprinzătorul nu are încredere în omul de știință, că omul de știință Uh, face bani Uh, pe baza activității inovatorului, dacă omul de știință nu are încredere în antreprenor, în întreprinzător, că nu se va întoarce împotriva omului de știință, atunci e clar că lipsește încrederea. Deci trebuie să reconstruim încrederea între cercetare, dezvoltare pe de-o parte și autoritățile publice pe de altă parte și întreprinzători pe de altă parte. Uh, fără acceptarea riscului nu există inovații și dacă ne gândim la cei care finanțează proiectele inovatoare, ei uh, se sperie de risc uh, ca cum se sperie dracu de tămâie. Pentru că fără risc nu există nimic. Evaluarea. Ce evaluăm? Evaluăm activitatea de îmbunătățire sau evaluăm satisfacția, propria noastră satisfacție că am fost nemaipomeniți și că am arătat uh, lumii din afară că suntem plini de eficiență. De foarte multe ori evaluările sunt uh, formale, sunt uh, fragmentate și sunt făcute doar pentru a ne minți pe noi înșine cu succesul nostru și ca să arătăm lumii din afară că suntem eficienți adică încercăm să ne apărăm politicile față de concurenții care vor să pună și ei mâna pe niște bani din politica de coeziune. Uh, nu, uh, dependența. De foarte multe ori, strategiile la nivel regional sau național sunt atât de generale încât ar putea să fie valabile în orice colț al lumii. De multe ori, la nivel regional, vedem că programele operaționale regionale sunt mai importante decât strategia de dezvoltare regională și ar trebui să fie invers. Deci banii europeni uh, ne uh, dă formă gândirii noastre despre viitor, dau formă gândirii noastre despre viitor, dau formă priorităților uh, și toate astea ne fac să ne gândim, trebuie să ne amintim că în Europa Centrală și de Est vin foarte mulți bani, dar uh, banii ăștia reprezintă doar 10-20% din investițiile private, din uh, investițiile economice care reprezintă 50, 60, 70% din, uh, din investițiile publice, dar uh, investițiile private sunt mult mai mari. Și spun în țara mea că politica de coeziune nu o să ne salveze, trebuie să ne salvăm noi înșine, dacă vrem să fim competitivi, dacă vrem să fim inteligenți, dacă vrem să fim inovatori și dacă vrem să ne dezvoltăm țara în viitor nu e vorba numai de Europa Centrală și de, este vorba și de Europa de Sus și poate că este problema întregii Europe. Este un continent frumos, dar nu este la fel de eficient ca multe alte continente și asta e provocarea pentru viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! și pentru toată contribuția experților. A fost un schimb de păreri foarte interesant. Vreau doar să vă spun că am început ziua de astăzi cu o discuție despre lipsa de încredere. Când am discutat posibilul viitor al politicii de coeziune și am vorbit despre lipsa de încredere dintre instituții, state membre, comisie și state membre autorități de management, beneficiari, eh, între beneficiarii înșiși și, în fine, între cetățenii europeni și instituțiile europene. Așadar, am fost surprinsă sau din nou de aceeași problemă de lipsa de încredere, dar ar trebui să ne ocupăm de încredere, pentru că e o bază pentru întregul edificiu pe care încercăm să-l apărăm pe viitor. Vă mulțumesc așadar tuturor și acum o să dau cuvântul uh, raportorilor, începând cu domnul Pirinski. Mulțumesc. <clears throat> Din nou, multe mulțumiri uh, celor care au făcut prezentări uh, și au reacționat. Revenind la documentul pe care îl discutăm, comunicarea Comisiei Presupun că articolul 16 vorbește despre comisie care să pregătească un raport și rezultatul negocierii. Și înțelegem că această comunicare e de fapt tocmai raportul. Nu sunt convins dacă cele două concepte sunt aceleași în practica Uniunii Europene a birocrației sale sau în uh, cifra de afaceri a documentelor. As to, uh, what do we... Dar mai important este ce să citim sau să înțelegem din titlul comunicare care spune investiții în creștere și locuri de muncă, maximizarea contribuției fondurilor europene structurale și de investiții. Și am menționat deja că se pune problema contribuției la ce? Pentru că în comunicatul de presă de pe 14 decembrie, contribuția e deja văzută ca fiind o contribuție a fondurilor structurale și de investiții la prioritățile comisiei. Și aici ajungem la scopul în sine al acordurilor de parteneriat, al programelor operaționale și ce ar trebui toate acestea să realizeze. Și ajungem la chestiunea despre care am mai vorbit, și anume despre ce vorbim? Despre investiții, despre coeziune sau despre un al treilea concept de pregătire pentru viitor? <clears throat> Cred că e vital, doamnă președinte, să știm limpede despre ce vorbim. Vorbim despre fonduri structurale care se presupune că servesc coeziune economice, sociale și teritoriale din Uniune și o coeziune dintre regiuni. Iar articolul 174 din Tratatul prin funcționarea Uniunii spune foarte limpede că Uniunea trebuie să-și propună să reducă disparitățile dintre nivelurile de dezvoltare din diverse regiuni și uh, rămânerea în urmă a regiunilor celor mai puțin avansate. Deci putem vorbi despre investiții la diverse rubrici, în diverse programe, dar să spunem limpede, când vorbim despre fonduri structurale, vorbim despre investiții în coeziune, în activități de coeziune la nivel regional. Desigur că nu se dă nimănui niciun cadou, pentru că sunt investiții, dar sunt investiții în Uniune, într-o dezvoltare mai armonioasă a Uniunii. Și comunicarea subliniază la pagina 3 că criza a eliminat toate câștigurile din convergența economică obținute în mai multe regiuni și state membre din anul 2000 încoace. Deci întrebarea pe care trebuie să o punem este toate acordurile astea de parteneriat și programele operaționale pentru perioada 2009-2014 au fost suficient de bine țintite pentru a recâștiga coeziunea și convergența? Știau măcar de disparitățile și divergențele tot mai mari să țintească investițiile astfel încât să fie cogestionate între Comisie și statul membru pentru a divergențele să se reducă, să se atenueze. Și dacă ne uităm la graficul sau diagrama de la pagina 3 cu divergența dintre nivelul mediu în cele 28 și PIB-ul, se spune că sunt din 2013, dar s-ar putea să fie de mai târziu, nu prea nicio diferență, presupun, față de 2009 Poate că de fapt a fost o înrăutățire. Așadar, atunci când vorbim despre contribuția fondurilor structurale, e foarte important să ne dăm seama că nu putem pune un semn de egalitate între această contribuție și prioritățile stabilite la pagina 2 în ce privește prioritățile politice ale noi comise. Piața unică digitală, Uniunea energetică, piața unică, guvernanța economică și recomandări specifice de țară din semestrul european. Asta nu ne îndreaptă în direcția în care cred că ar trebui să ne îndreptăm și de care să știm, și anume preocuparea noastră principală, să vorbim despre contribuția fondurilor structurale și să nu complicăm prea mult lucrurile, pentru că vorbim de ocuparea forței de muncă, locuri de muncă, niveluri de educație, calitatea vieții, la nivel regional. Și asta așteptăm de la comisie și încă tot uh, așteptăm și avem diverse așteptări care nu au fost satisfăcute și sper că se va transmite acest mesaj comisiei, măcar din partea mea. Mulțumim, domnule Tirinski. Domnul Van Nistelrooy, aveți cuvântul pentru a trage concluzii. Mulțumesc. E foarte ușor să mă apropii de poziția colegului de la Comisia pentru Ocupare în legătură cu creșterea și locurile de muncă. Nu sunt decât una dintre țintele formulate prin concentrarea tematică pentru perioada 2014-2020. De fapt, e o reîncadrare a tot ce am convenit și concluzionat în noul regulament în această perioadă, și anume că se reformulează acum pentru aceste priorități cheie ale Comisiei. Dar vorbind despre durabilitate, a patra concentrare tematică, de exemplu, are mult mai mult. Și atunci, cum să privim rezultatele prezentate de Comisie? Ar trebui măcar să vedem ce am cerut statelor membre, partenerilor regionali și locali să realizeze. E măcar un mic pericol. Am și eu aceeași sau aceleași uh, întrebări teoretice în legătură cu subiectul despre care vorbim. Dar, pe de altă parte, vorbim despre coeziune. Ca atare, coeziunea pe cele trei dimensiuni este unul dintre obiectivele clar definite pentru europeni și figurează în tratate. Deci, în ce privește uh, examinarea coeziunii ca investiție sau doar ca politici diversificate? Putem vorbi despre asta. Ar putea fi foarte important să facem asta atât în legătură cu <clears throat> trecerea în revistă la jumătate de termen și la orientările pentru noua politică. Am impresia că se dă o ocazie minunată în acest raport ca împreună să lucrăm cu membrii din comisiile noastre pentru o perfecționare pe viitor și cred că aici s-au adus puncte de vedere diferite legate de obiectivele pe care le avem în vedere. Nu doar o, un buget sau o politică de compensare, ci o diversificare apropierii oamenilor, a cetățenilor, a factorilor implicați pentru o, o nouă poziție de pornire, pentru a menține plus valoarea europeană în centru a tot ce facem, pe multiple niveluri, după cum am dezbătut. Deci, pe de o parte, e ceva minunat să profităm de această ocazie. Și avem <clears throat> mult interes din partea membrilor și a raportorilor din umbră să dezbate. Dar dacă intrăm mai în amănunt, fost extrem de pozitiv că avem acum elementele, componentele acestei audieri, aspectele tehnice prezentate. Știți, toată concentrarea tematică, criteriile de rezultate formulate. Am putea să ajustăm în mai mult de un an această manieră de gândire. De exemplu, în grupul meu politic am căzut de acord și la dezbaterile de la Comisia Europeană pe o bugetizare bazată pe performanțe. E un fel de formulă magică, dar uitați-vă la rezultatele obținute. Deci avem aceste elemente constitutive. Nu doar să discutăm dacă mergem sau nu în direcția potrivită. Fiecare bloc constitutiv uh, corespunde obiectivelor stabilite și E adevărat acum că vorbim despre raportul de implementare, dar sunt unele lucruri care mi-au venit în minte și vor fi dezbătute, pentru că dacă ne utilizăm talentul, talentul oamenilor noștri și banii care trebuie cheltuiți cât mai eficient, nu ne putem permite să reinventăm roata pretutindă. Deci cooperarea interregională e cea care mă nedumerește pe mine. Pentru că dacă nu avem o performanță mai bună în cooperarea interregională, asta nu înseamnă că e ceva pe măsură, ceva adaptat. Dar niște bune exemple ar trebui să fie replicate mult mai mult decât în trecut. Avem mai multe motive să avem aceste conexiuni cu prioritățile Comisiei Europene despre care s-a vorbit. Cum putem să ne adaptăm, să ne ajustăm la aceste obiective și să arătăm cum atinge rezultate politice. Și ultima observație din partea mea, vom avea poate ocazia să avem și alte dezbateri încă din luna iulie și o să prezint un document de lucru cu aspecte cheie și apoi o să lucrăm în decembrie sau chiar în septembrie, după vacanța de vară, cu prima variantă de text a raportului. Aspectul uh, legat de elementele concrete, colegul din Ungaria s-a referit. Dacă privim din partea cealaltă. Nu e niciun entuziasm să spunem acum lucrăm împreună la un proiect care nu există. Asta mi se pare că lipsește. Și nici oamenii, nici cetățenii nu pot înțelege dacă guvernele și compatrioții din guvernul uh, multilateral nu comunică. E un punct slab. Poate că la unele proiecte, cum ar fi Orizont 2020, elementele centralizate tehnologiile de capacitare în regiunea mea. Oamenii știu că e o abordare europeană și știu că dacă se face ceva împreună, se poate menține în această parte a lumii, ca și cu Airbus. Să poți să spui, bun, Airbus se construiește în unele țări, dar dacă suntem mai uniți, reușim să nu pierdem această capacitate. Și aici se folosește sau se pierde această capacitate și apoi vinzi mii de Airbusuri în câțiva ani și te poți mândri că ai vândut și că zboară mai multe Airbusuri în America Latina, mai multe decât Boeing-uri. Iată un rezultat concret. Deci, oarecum, trebuie să știm despre ce vorbim. Nu ne putem împrăștia peste tot, nu ne putem dispersa, pentru că, până la urmă, dispărem cu totul. E nevoie de o concentrare și vorbim despre aspectul teritorial și în acest punct al dezbaterii ar putea fi într-adevăr necesar să-i convingem pe cei care ne critică politicile să avem o dezbatere utilă despre adiționalitatea fondului EFSI. Cred că e termenul corect. Unor vorbim poate prea de, desea despre sinergii, astfel încât obiectivele coeziunii să fie servite în noua perioadă de concurență globală, în perioada în care avem nevoie de fiecare talent, știți că după 40 de ani acum avem uh, câte doi pensionari care trebuie să fie susținuți dintr-un salariu unui singur tânăr. E vorba de a discuta și a da posibilitatea politicilor pe în intermediul uh, coeziunii, dar am învățat cuvinte și concepte noi astăzi de la dumneavoastră și poate reușim să facem și alte progrese. Și deci vom continua. Eu vă sunt recunoscător tuturor experților pentru aceste cuburi, aceste elemente constitutive atât de utile și sper că împreună să putem uh, uh, redacta un raport convingător și să-i convingem și pe colegii care cunosc mai puțin uh, politica de coeziune. Vă mulțumesc. Președinta, vă mulțumesc foarte mult. Cred că audierea de astăzi a fost un pas foarte important în acest întreg proces al implementării și pregătirii pentru perioada următoare. Le mulțumesc așadar tuturor participanților. <clears throat> Suspendăm ședința de astăzi. Le mulțumim interpreților. Reluăm mâine dimineață la ora 9 cu punctul legat de voturi. Mulțumesc.